cândva. Și apoi, în al treilea rând, avem aprobarea proceselor verbale din 15 septembrie 2015 și 23 septembrie 2015. Nu există obiecții, așa că acceptăm și aceste procese verbale. Și acum, la punctul 4, pot deja să îl salut și să-i urez bun venit fostului nostru coleg, stimatul ministru George Catrugalos, am pronunțat corect, Catrugalos Bun, acum am pronunțat corect Catrugalos, care este ministrul grec al muncii și securității sociale, pe care l-am invitat astăzi în comisia noastră Bine ați venit alături de noi. Ne bucurăm foarte mult că te poți afla alături de noi. Avem o oră la dispoziție să discutăm despre situația din Grecia, cum arată acestea, nu doar în ceea ce privește economia și dezvoltările sociale, ci ne interesează, bineînțeles, și impresiile pe care le aveți și șansele pe care le are acum guvernul grec după al treilea memorandum să vedem exact ce ne preocupă pe noi. Ne preocupă, bineînțeles, noua legislație a muncii în Grecia, care se află în negocieri împreună cu institu- instituțiile și sub uh, atenta supraveghere a Organizației Mondiale a Muncii. Pe spre sfârșitul lui octombrie, munca aceasta trebuie să fie încheiată. Uh, și noi ne dorim să știm ce fel de așteptări există la nivelul Uniunii Europene. Cred că această legislație nouă în Grecia, după ceea ce s-a întâmplat și după rezultatele pe care le putem observa, cu siguranță are implicații și asupra altor state membre ale Uniunii Europene și în ceea ce privește dimensiunea muncii în Uniunea Europeană. Așa că nu vorbim despre o poveste de nișă, ceva specific doar pentru Grecia. Cred că acest timp de o oră trebuie să ne-l ocupăm discutând tocmai aceste subiecte. George, stimate domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o onoare și o plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Știți că am fost membru al Parlamentului European, ales în acest mandat, și am uh, plecat, am părăsit această funcție când am fost invitat de primul ministru să mă alătur guver- guvernului, întâi ca ministru de interne și apoi ca ministru al muncii. Motivul pentru care sunt aici nu e ca să vă vorbesc despre Grecia în mare. Eu cred că în ceea ce privește chestiunile legate de muncă și nu numai, Grecia este oglindă, oglinda viitorului Europei. Cum pot să argumentez această poziție a mea, care poate să pară bizară pentru mulți dintre dumneavoastră? Vă dau două motive. În primul rând, Grecia, pe timpul celor două programe de ajustare, primele dintre acestea, primele memorandumuri, Grecia a fost un experiment de inginerie socială de o dimensiune spectaculoasă. Rețeta nu era una nouă, austeritate și reglementare. Însă intensitatea măsurilor a fost într-adevăr excepțională. Dacă acest experiment ar avea succes, atunci Grecia ar deveni un fel de paradigmă pentru noul liberalism. Așa cum știți, experimentul a fost un eșec. Să vedem doar indicatori economici și sociali. Am pierdut o pătrime. O pătrime din bogăția noastră națională, din PIB-ul nostru. Șomajul e la 26%. 56% dintre șomeri sunt în rândul tinerilor. Muncitorii au pierdut mai mult decât, decât o treime din puterea lor. Însă nu vorbim doar de economie, nu vorbim doar de o suferință socială și umană. Acest program a fost un punct de plecare de la programul social european și multe aspecte ale acestuia încălcau drepturile fundamentale sociale. Avem deja șase decizii date de Comisia Europeană privind drepturi sociale, un organism de supraveghere european care a descoperit următoarele. Programul de ajustare a încălcat un număr de articole din Carta Socială Europeană. Recent, Săptămâna trecută, la data de 8 octombrie, am avut al doilea raport periodic al Comisiei ONU în ceea ce privește drepturile sociale, culturale și economice. Din nou și în acest raport s-a găsit că programul de austeritate a încălcat aspecte importante ale drepturilor care erau protejate sub această cartă ONU. A existat și un raport special al Națiunilor Unite, un raport cu privire la efectele datoriei străine și alte obligații financiare internaționale ale statelor, mai ales în ceea ce privește aspectele sociale, economice și drepturile care revin din acestea. În acest raport s-a descoperit, într-un mod foarte meticulos, un număr de încălcări. în ceea ce privește instrumente internaționale legate de drepturile sociale. Situația la nivelul relațiilor pe piața muncii este la fel de catastrofală. Dialogul social este mort în Grecia. Nu avem un acord național colectiv. Obișnuiam să avem 200.000 de astfel de astfel de, de acorduri sectoriale. Astăzi avem 10. Și asta tocmai din cauza legislației, care își dorește să dereglementeze aceste acorduri colective. Și nu numai atât. Astăzi, este imposibil pentru actorii sociali să aibă un dialog și să cadă de acord la un salariu minim la nivel național care este definit prin statut, prin lege și aș putea continua să vă dau și alte exemple ale acestei situații. Încercăm să, să ne redresăm. Și asta nu doar la nivelul instituțiilor. De exemplu, încercăm să facem față probleme legate de șomaș prin promovarea de programe programe care până în anul 2016 vor ocupa aproximativ 200.000 de, de, de șomeri, vor fi integrați pe piața muncii. Bineînțeles, astfel nu se va rezolva problema. Cum vă spuneam și înainte, 25% din forța de muncă se află în șomaj și anume acest lucru echivalent cu 1.250.000 de șomeri, dintre care 800.000 sunt șomeri pe termen lung însă mă aflu aici să vă vorbesc mai mult de aspectele instituționale ale situației. Și asta doar pentru că acest proces, nu doar pentru Grecia, și și pentru celelalte țări europene este important. Și trec la al doilea motiv pentru care am făcut afirmația inițială, și anume că noi suntem o oglindă a viitorului Europei. Ultimul memorandum de înțelegere nu include o listă completă a măsurilor legislative care trebuie să fie luate în Grecia. Pur și simplu ne obligă să legiferăm în acest domeniu în acord cu cele mai bune practici internaționale și europene. E evident că dacă definim ca cele mai bune practici europene o dereglementare extinsă, atunci Ceea ce vom vota mâine la Atena va fi legislația de mâine din Madrid, din Roma, din Paris. Așa că noi trebuie ca instituții europene și Parlamentul European trebuie să urmărească îndeaproape aceste negocieri. Am reușit să includem în memorandum faptul că Organizația Internațională a Muncii va fi un fel de uh, consultant instituțional al întregii proceduri și am dorit să invităm și comisia dumneavoastră să supravegheze, într-un fel pe care îl veți decide dumneavoastră, întregul proces, nu ca interlocutor, nu având acest rol, ci ca instituție europeană care are un interes în a defini cele mai bune practici europene în acest domeniu. Dacă am înțeles un lucru pe parcursul negocierilor, atunci acesta e următorul. Nu putem să avem o Grecie socială într-o Europa neoliberală. Și acest lucru nu e valabil doar pentru Grecia, e valabil pentru orice țară. De aceea, nu doar noi trebuie să găsim o cale de a consolida dimensiunea socială a guvernanței economice, însă trebuie în același timp să găsim și noi instrumente ale guvernanței sociale. Și există niște pași uh, pozitivi în această direcție, care au putut fi observați în ultimele luni. De exemplu, pentru prima dată, Comisia a făcut un raport în ceea ce privește impactul social al programelor de ajustare din Grecia și salutăm acest fapt. Salutăm mai ales cele spuse de președintele Juncker în ceea ce privește uh, normele sociale, despre care vom discuta primăvara următoare. Însă, cel mai mult, am sprijinit o inițiativă recentă a președinției luxemburgheze, care a făcut o propunere ce constă în fondarea unui Eurogrup al miniștilor muncii. Acești miniștri să fie la același nivel cu Eurogrupul care există pentru ministrii de finanțe. Acest grup va avea responsabilitatea de a discuta nu doar despre programele de ajustare, ci despre toate politicile din domeniul muncii pentru țările din zona euro. Eu cred că e foarte important să avem o astfel de instituție. Cred că ar fi absurd ca ministrii de finanțe să fie cei care discută și aprobă programele noastre de ajustare în ceea ce privește chestiunile legate de muncă, de securitate socială și așa mai departe. Și e nevoie, în acest caz, de un colegiu de ministri competenți pe acest fond. Ne putem gândi și la un fel de sesiune comună a miniștilor de finanțe și miniștilor muncii, unde să fie discutate chestiuni cum e programul de ajustare al Greciei, interesele comune ale ambelor grupuri. Acest tip de consiliu a mai existat și în trecut și e o practică bună care ar putea să fie continuată. Nu am vorbit foarte mult despre ceea ce faceți acum în Grecia, însă sunt deschis la o asemenea discuție. Semnalul pe care vreau să vi-l dau astăzi e că nu trebuie să jucăm singuri și nu trebuie să jucăm doar la nivel național. Trebuie să venim cu noi instrumente, noi instrumente de guvernanță socială și mai ales trebuie să consolidăm uh, dimensiunea socială și dimensiunea economică. Acesta e de fapt, chiar viitorul Europei e la mijloc. Dacă continuăm acest proces început acum, în ceea ce privește visul european, atunci, poate, pe viitor, Uniunea Europeană, ea însăși, va avea un viitor foarte întunecat. Mulțumesc! Îți mulțumim foarte mult, dragă George, domnule ministru. Începem acum prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor grupurilor politice din această sală și apoi în a doua rundă discuția va fi liberă, poate, se poate vorbi despre orice, doar într-un interval de un minut și jumătate, pentru că avem doar o oră la dispoziție. Și acum din partea PPE, Danuta Iazuvlesca. Vă rugăm, din partea PP. Vă mulțumesc, domnule ministru. Ne bucurăm mult că v-ați alăturat astăzi nouă și ne vorbiți despre situația din Grecia. Trebuie să vă spun că eu nu sunt de acord cu evaluarea situației dumneavoastră cu privire la Grecia. Ați vorbit despre această oglindă, oglinda viitorului. Eu nu sunt de acord cu faptul că așa vor arăta lucrurile în Europa. În Europa există locuri în care situația e la fel de dificilă ca în Grecia. Eu sunt de părere că noi trebuie să dăm dovadă de mai mult angajament în ceea ce privește partenerii sociali. Trebuie să discutăm mai bine cu acești parteneri sociali, să conlucrăm, astfel încât rolul partenerilor sociali să fie puțin schimbat. schimbat. Nu, aveți doar, nu avem doar îndatorirea să luptăm pentru salarii. E de asemenea foarte important ca întreprinderile să poată să creeze noi locuri de muncă și eu cred că e o oportunitate foarte bună astfel încât să putem consolida activitatea partenerilor sociali și să ținem cont de interesele angajatorilor și angajaților, să se țină cont de ele. Și eu, da, cred că Grecia ar putea să fie un exemplu bun pentru noi. Avem asemenea exemple și din alte state europene și eu cred că aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru noi locuri de muncă. Mulțumesc! Iota Steinruck din partea SID. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc că sunteți aici să ne răspundeți astăzi la întrebări. Eu sunt de acord cu faptul că, da, într-adevăr, Grecia este oglinda a viitorului Europei. Acum 40 de zile m-am întâlnit cu reprezentați din partea OIM care vorbeau despre dezvoltările în Europa, cu exemplu fiind Grecia, care priveau cu îngrijorare dezvoltările de la noi. Pentru că înainte Europa era ex un continent exemplu în ceea ce privește condițiile de muncă, însă astăzi, astăzi Europa e un uh, continent care s-a schimbat total în ceea ce privește condițiile de lucru și le slăbește și pentru celelalte. Eu cred că un eurogrup și al miniștilor muncii care să fie pe același plan cu cei ai, cel al miniștilor de finanțe, eu cred că așa ceva ar fi trebuit să devină realitate acum mulți ani, pentru că mulți din Europa nu ar mai fi suferit atât de mult. Și eu Uh, nu, ca nemțoaică nu pretind că cunosc mai bine situația din Grecia decât dumneavoastră, am fost de mai multe ori acolo. Apoi, ce spunea și antevorbitoarea mea, dialogul social. Da, e foarte important și partenerii sociali, într-adevăr, sunt foarte important, importanți pentru că sunt cei mai de succes din punct de vedere economic. Am două întrebări. În domeniile în care nu mai există acorduri colective, există succes acolo? E mai degrabă o întrebare retorică din partea mea. Și apoi o întrebare luată de scopurile politicile de austeritate, da, își doreau să crească competitivitatea în Grecia, aveți deja o poveste de succes în acest sens, și apoi 800 de mii de șomeri pe termen lung în Grecia. A, comisia a oferit o rețetă cum se poate rezolva problema. Este această rețetă una de succes pentru Grecia? Vă mulțumim frumos, Andreea McIntyre. Din partea ECR. Uh, thank you, Minister. Thank you. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumim frumos pentru prezentare. Eu am mai multe întrebări. Vin dintr-o țară care momentan are norocul de a avea mai mulți oameni ocupați decât niciodată. Avem o, un raport de ocuparea forței de muncă de 73,5%. Sperăm ca în direcția aceasta să meargă întreaga Europa. Însă, totodată, salariile au crescut cu aproximativ 3% anul trecut, ceea ce e și asta un lucru bun. Cred că un element cheie este felul în care țara ajută noile firme să se lanseze și antreprenorii. Știm că 85% din noi locuri de muncă vin din micile afaceri. Și atunci întrebarea mea este ce se întâmplă în Grecia pentru a încuraja antreprenoriatul și aceste mici firme? Și odată cu ele a ajuta șomajul. Dankeschön. Jetzt... Vă mulțumim frumos și acum din partea ALDE. Din partea ALDE nu văd pe nimeni. Bun. Atunci trecem la Laura aceea. Nu, nu e în sală. FDD, bine, aveți cuvântul. Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l uh, urez bun venit domnului ministru grec. Am foarte multe întrebări pe care vreau să le pun, dar de fapt nu văd rostul lor, pentru că orice am spune nu mai are niciun sens. Sunteți folosit uh, de guvernele germane și de marile instituții europene și marile bănci europene și orice întrebare aș uh, adresa ar trebui să o aleg, adresez reprezentanților Comisiei și nu guvernului grec. Credeți că uh, oamenilor din această sală le pasă de Grecia sau că Comisiei îi place, pasă de Grecia sau, Grecia sau de ratele de sinucidere din Grecia sau așa mai departe? Nu, ei tot ce vor este ca oamenii din Grecia să plătească tot mai mulți bani. Uh, ce au făcut cetățenii din Grecia pentru asta au votat de trei ori împotriva austerității. De fiecare dată au spus nu măsurilor de austeritate impuse de Uniunea Europeană și cu toate acestea Grecia a ajuns în cea mai strictă, cea, con, um, cel mai strict sistem de austeritate din totdeauna. Ce rost are să votezi în Grecia dacă nu se întâmplă nimic? Grecia a fost vândută, democrația a fost vândută și după aceea veniți aici să cereți ajutorul. Păi dacă vreți să vă ajutați țara, să salvați Grecia, este o singură uh, variantă. Cum a spus săptămâna trecută președintele Hollande, fie acceptați mai mult control european, fie plecați, duceți Grecia către libertate ca să puteți asigura locuri de muncă și bunăstarea cetățenilor. Uh, E o lume întreagă care vă așteaptă acolo doar dacă dați la o parte lanțurile pe care le-a pus în jurul vostru Uniunea Europeană. Mulțumesc frumos, domnule. So, ich wüsste eigentlich in diesem Raum. Bine. Nu cred că e cineva care nu se interesează de situația din Grecia în această instituție. Și apoi, dacă cineva crede că prin uh, funcția mea de președinte fac beneficii propriul meu grup politic, atunci să știți că nu e adevărat și uh, nu vreau pe nimeni să uh, sar la rând. Gue ar fi trebuit să aibă cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Um, dragă George, îți doresc bun venit alături de noi. Ne-a făcut plăcere să le ascultăm prezentarea. Este într-adevăr important să faci un efort și salutăm această încercare de a prezenta problemele din Grecia în cadrul relațiilor profesionale. Uh, este un al treilea, o a treia ocazie foarte gravă în Grecia când lucrurile au mers efectiv împotriva populației. Organizația Internațională a Muncii trebuie să participe la aceste organizații, o uh, um, negocieri colective. Este o tentativă de a echilibra toate aceste evenimente negative în urma um, lucrurilor impuse de tehnocații troicăi Evident, este un uh, model clar, am văzut atât în Grecia, cât și în Portugalia, în Spania, chiar și în Cipru, țara din care vin eu, și toate acestea reprezintă consecințe extrem de grave pentru popor măsurile distrug uh, statul social, statul providență, nu se întâmplă asta doar în Grecia, ci prin foarte multe țări care au trecut prin genul acesta de um, complicații, relațiile profesionale s-au distrus, uh, s-au întâmplat o serie întreagă de lucruri negative. Ai vorbit despre măsurile echivalente. Această tentativă dorește să creeze un eurogrup pentru, uh, lucrurile, pentru aspectele legate de piața muncii, dacă am înțeles bine. Uh, s-a vorbit la un moment dat de existența unui comisar pentru aspectele sociale și am zis atunci că sunt necesari indicatori sociali, dar lucrurile nu s-au concretizat nici cum. Este o inițiativă corectă, dar există anumite rezerve este posibil în cadrul uh, acestei guvernanțe economice a semestrului european, în acest cadru neoliberal care aplică politici economice, se pot aplica și alți indicatori? Aceasta este marea întrebare pe care eu vă adresez. Și asta pentru că ai vorbit despre această posibilitate. Mulțumesc. Gut, aber eindeutig zu lang. Mulțumim, a fost bine, dar mult prea lung. Și acum Jean Lambert din partea versilor. Uh, thank you, Chair, and thank Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului ministru pentru prezentare. Cred că ne-a preocupat foarte mult pe noi, cei din această comisie, uh, în deficitul democratic și modul în care a fost gestionată această criză. Și tot comisia noastră a spus foarte clar că avem nevoie de o dimensiune socială foarte puternică, nu doar de una economică. Colegul vorbea despre indicatori. Uh, această comisie a arătat uh, interes și acelei părți uh, aflată de, dincolo de indicatorii PIB și de creștere. Și a salutat și tensiunile din cadrul FMI Uh, atunci când se vorbea despre uh, recuperarea prin uh, oferirea de locuri de muncă, fiindcă este un element foarte important pentru Grecia. Dar ceea ce spuneați dumneavoastră despre un grup ministerial care să se ocupe de dimensiune economică din perspectiva socială este o idee foarte interesantă pe care ar trebui să o analizăm. Mai este și problema mediului înconjurător care ne preocupă și care cu siguranță va va afecta economia și implicit și turismul. În ceea ce privește rolul Parlamentului European în supravegherea memorandumului de înțelegere, cred că acest lucru se potrivește foarte bine cu ceea ce ne-am și dorit de la acest Parlament, și anume implicarea noastră în proces, astfel încât lucrurile să nu se întâmple la distanță, ci să știm ce se uh, întâmplă acolo și să putem reacționa activ. Unii ar spune că mergem în direcția în care vrea guvernul dumneavoastră și nu în cea în care ați fost împinși. Prin urmare, această comisie uh, va rămâne interesată de modul în care Parlamentul se poate implica în uh, rezolvarea problemei de deficit democratic și conștientizarea consecințelor. Însă vreau totodată să știu ce puteți face în Grecia pentru restaurarea dialogului social, care face și el parte din democrație. Dominic Vă mulțumim, Dominic Matan, din partea ANF. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să-l felicit pe domnul ministru pentru ceea ce a spus și am auzit foarte clar ce a spus, că nu va exista o Grecie socială într-o Europa neoliberală și am auzit, de asemenea, apelul său la ajutor prin care solicită mai multă înțelegere și mai multă cooperare, avertizând Comisia că, în caz contrar, toate ță- celelalte țări ale Uniunii vor fi și ele afectate. Este o demonstrație, domnule ministru, a faptului că Europa este o mașină care nu face decât să-i macine pe oameni, negând permanent democrația. Și vă mulțumesc pentru că ați spus acest lucru, fiindcă atunci când popoarele se pronunță, Europa nu stă să asculte. Mulțumesc! Uh. Mulțumim, Elisabeth Moran-Chartier. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumim că ați venit să ne prezentați analiza dumneavoastră asupra situației. Grecia nu mă preocupă doar de astăzi, ci mi-am uh, preocupat toată viața profesională cu problemele Greciei. Dați-mi voie să vă spun că în această comisie ne ocupăm în special de fondurile sociale europene, în special fondul de integrare Uh, pe piața muncii, de unde am stabilit 20% pentru lupta împotriva sărăciei, în special în rândul tinerilor, cu garanția pentru tineri și consolidarea uh, inițiativei privind ocuparea în rândul tinerilor. Aș vrea să știu care sunt acțiunile dumneavoastră pentru intensificarea utilizării fondurilor europene, pentru că am auzit foarte multe vis-a-vis -vis de politicile europene, mașinile măcinat oameni și așa mai departe, dar v-am pus instrumente la dispoziție în interesul cetățenilor greci și ați reușit să depășiți procentul de 40% din, uh, de utilizarea fondurilor europene și dacă da, prin ce politici? Pentru că în cele din urmă noi avem nevoie ca dumneavoastră să folosiți acești bani pentru cetățeni. Mulțumesc! Agnes Jungerius disciplină, Agles Ungheriu, vă rog. Mulțumesc frumos, vă mulțumim că sunteți aici, domnule ministru. Și uh, dacă într-adevăr aceasta este imaginea Europei, cred că este una foarte întunecată. Am o întrebare practică legată de folosirea celor 6,4 miliarde disponibile pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor programul a început din 2014 și există o sumă de bani pentru prefinanțare. Deci cum aveți de gând să-i folosiți pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor? Și dacă funcționează, puteți să ne spuneți ce vă împiedică în folosirea eficientă a acestor bani pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor? Asta ar fi prima întrebare. A doua se referă la dialogul social. Uh, Știu, sunt oameni care spun că e o dezbatere despre Grecia, nimic mai mult, dar, de fapt, dacă acceptăm faptul că în Europa se încalcă drepturi fundamentale, atunci putem oare să spunem că situația o să fie aici la fel și mâine și ne întrebăm atunci ce să facem noi aici, la Parlamentul European, pentru că da, încălcarea acestor drepturi uh, sociale elementare nu poate să mai continue și cum să ne asigurăm că există un dialog uh, corect și să uh, aducem și Organizația Internațională a Munții de partea noastră. Maria. Vă mulțumim. Maria Joao Rodriguez are cuvântul. Good afternoon, eh, Minister. Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit. Ne aflăm aici ca să ajutăm Grecia. Iată, aici sunt. Deci, dorim să vă ajutăm și eu aș dori să mă concentrez pe un aspect și anume șomajul și crearea de locuri de muncă. Tocmai ați spus că Eurogrupul social a avut prima sa întrunire și sunt de acord că este o inițiativă foarte pozitivă pentru că în ultimii ani am văzut că zona euro merge în direcția greșită. Și distrugea uneori companii viabile, viabile, locuri de muncă viabile în Grecia și în alte țări. Așa că întrebarea mea este următoarea. Cum se poate corecta această funcționare greșită? Cum putem să creăm condițiile pentru a crea mai multe locuri de muncă de calitate? Când vine vorba de accesul companiilor la credite, când vine vorba despre rolul cererii interne, pentru că Grecia trebuie să exporte, dar trebuie să conteze și pe consumul intern, și când vine vorba despre utilizarea fondurilor structurale și acum a Planului European de Investiții. Deci ce trebuie corectat, modificat pentru viitor? Mulțumesc! Vă mulțumim mult, Nicolo Contis. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-l salut uh, pe ministru, un prieten și fost coleg al meu. Doresc să folosesc uh, timpul pe care l-am la dispoziție pentru a aborda o chestiune specifică. Uh, domnule ministru, ați vorbit despre șomajul din Grecia, despre rata șomajului, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor și, din păcate, Grecia deține recordul în ceea ce privește șomajul femeilor și șomajul de durată. Eu aș dori să vă întreb următorul lucru. Când uh, e vorba despre subvențiile pentru șomeri, deci ajutorul de șomaj uh, care este acordat pe 2 ani, în comparație cu restul Europei, s-ar părea că șomerii care primesc alocații de șomaj în Grecia sunt mai puțin numeroși, pentru că condițiile de îndeplinit pentru a obține locația de șomaj sunt cele mai stricte din Europa și durata indemnizării este cea mai scurtă din Europa. Deci, în negocierile guvernului în cadrul memorandumului ne-am pus această întrebare a locației de șomaj legată de criteriile acordării sale, durata acordării sale și așa mai departe. Vă întreb, ați pus această întrebare? Iar în ceea ce privește pe lucrătorii independenți, există o tentativă de a extinde alocațiile de șomaj pe cât posibil și la lucrători independenți? Mulțumesc! Vă mulțumim. Acum Lambros Frontudis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Ați pronunțat cuvinte frumoase. Ați spus că reforma pieței muncii din Grecia este o imagine a viitorului Europei. Dar, până la urmă, n-ați spus nimic despre șomaj. Cum veți crea noi locuri de muncă um, cu această soluție simplistă, uh, creșterea impozitelor, reducerea pensiilor, uh, um, impozitarea um, cetățenilor și a firmelor mai mult. Spuneți, vorbiți despre mai controle mai multe și de vorbiți despre crearea unui grup paralel de lucru între Ministrul de Finanțe și Ministrul Muncii. Deci eu aș zice că sau nu aveți program sau nu aveți uh, forță necesară pentru a-l aplica și așteptați acordul creditorilor vorbim despre exigențele celui de-al treilea memorandum uh, pe care l a semnat, dar cele patru aeroporturi cu veniturile cele mai mari din uh, Grecia sunt uh, um, exploatate de întreprinderi germane. Ați impus întreprinderilor străine să angajeze lucrători greci? Eh, Ultimul pe lista de vorbitori, Constantin Corneva, nu. Întreb acum cine ar dori să mai ia cuvântul, după aceea închid lista vorbitorilor. Acum încercăm să înregistrăm numele. Da, și cu asta am închis lista vorbitorilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă urez bun venit și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am și o observație. Dacă un membru în Comisiei EMPLă, în pregătirea uh, reuniunii cu dumneavoastră, textul care ne-a fost uh, trimis nu prezintă decât un aspect al acestei probleme legate de ocupare în Grecia. Un studiu realizat în legătură cu situația pieței muncii în Grecia uh, arată că principala problemă a poporului elen din ultimii cinci ani este legată de faptul că nu s-au făcut reforme structurale Industria elenă s-a prăbușit pur și simplu, șomajul uh, a crescut foarte mult. Um, cred că Comisia Emplă nu este de aceeași părere ca și domnul care a pregătit acest raport. Ministrul Muncii prezent aici astăzi reprezintă guvernul de coaliție de stânga din Grecia, care trebuie să rezolve un număr extrem de mare de probleme. Nu știu uh, care e cea mai mare problemă a Greciei și anume lipsa de lichidități sau șomajul. Ambele sunt enorme. Indiferent ce măsuri uh, ia guvernul pentru a ieși din această criză, dacă nu se găsește modalități de a face față șomajului, dacă nu se creează locuri de muncă, dacă nu se aduc noi contribuții financiare în sistem, situația nu se va uh, ameliora, pensiile nu vor putea fi plătite nici dacă scad la nivelul celor din China. Oricum, noi aici la Emplă vom face tot ce ne va sta în putere pentru a ajuta să se creeze locuri de muncă în Grecia, pentru a deschide calea investițiilor în Grecia. Dar um, noile locuri de muncă trebuie să fie plătite cu salarii corecte și pe baza unor convenții colective. Uh, nu toată Grecia trebuie să plătească prețul acestei crize. Mulțumesc! Mulțumim, Ana Gheri, chiar cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt european, dar mă simt și ca cetățean al lumii. Astăzi vorbesc și ca german. Credite au curs spre Grecia, credite din partea băncilor germane. Acestea ar fi trebuit să știe că nu pot să împartă astfel de credite fără număr. Acum, faptul că salvarea băncilor s-a făcut pe costul contribuabililor e o înșelăciune. E o înșelăciune pentru cetățenii germani, acești bani au ajuns înapoi în bănci și e o escrocherie și pentru contribuabili. Pur și simplu s-au jucat cu acești bani. Și cu toate acestea v-aș da un sfat bun. Vorbim de mai multă ocupare. Înseamnă că trebuie să recunoaștem ocuparea. Și am spus acest lucru de mai multe ori. Trebuie să ne gândim în primul rând la părinți, la mame. Acestea trebuie să primească un salariu pentru creșterea copiilor. Acest salariu trebuie să țină cont de ce se întâmplă la cămine, creșe și așa mai departe. Finanțarea trebuie e asigurată, dar nu statul, statul trebuie să plătească și este finanțat într-un asemenea fel în care se întâmplă și cu pensiile. Acest lucru înseamnă că părinții ar fi mai fericiți, tinerii ar avea perspective mai bune, banii ar rămâne în regiune, ar fi uh, de asemenea, încurajate afacerile de familie, astfel încât economia ar fi bine influențată și aceste afaceri s-ar transmite din generație în generație. Eu asemenea proiecte mi-aș dori. Aș dori să începeți cu asemenea proiecte, pentru că, totuși, în Grecia s-a născut, greci, s-a născut democrația și de ce să nu continui acum așa? Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum are cuvântul Here Danke. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Iată, aici sunt rândul verzilor. Vă mulțumesc pentru că ați venit să vă întâlniți cu noi. Multe lucruri au fost deja spuse de către colegi. Eu doresc doar să repet ceea ce spunea colega mea în legătură cu inițiativa pentru ocuparea tineretului. După cum știți, am adoptat uh, prefinanțarea și din cauza preocupării acestei comisii în legătură cu lipsa de absorpție din statele membre și printre acestea se numără și Grecia. Eu doresc uh, să vă întreb ce puteți face pentru ca aceste fonduri să ajungă cât de repede la tinerii din Grecia. Apoi, în legătură cu o decizie de anul de, de săptămâna trecută, se scuză vorbitoarea în Parlamentul European în legătură cu fondurile structurale pentru Grecia. Am vorbit deja despre prefinanțarea care a fost votată. Eu acum doresc să vă întreb cum aveți de gând să folosiți aceste fonduri nu doar pentru a crea locuri de muncă, dar pentru a crea locuri de muncă de calitate și durabile, durabile și mai ales um, cum veți folosi asistența tehnică pe care um, va oferi Comisia Greciei, ce măsuri veți lua pentru ca aceasta să fie transformată într-o poveste de succes pentru că este atât de necesară. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, ultimul vorbitor din această rundă, Constantinos Papadakis. Κύριε Κατρούγκαλε, αναφερθήκατε. Domnule Catrugalos, ați vorbit despre încălcarea modelului social european. Ați spus că nu se aplică bunele practici europene. Ă, toți politicienii din PASOC și politica dumneavoastră din cele două mandate reprezintă o concretizare a acestor bune practici europene, de altfel. Um, creșterea vârstei ieșirii la pensie, reducerea pensiilor, reducerea sumei minime acordate șomarilor de durată, Uh, acest 500 de euro obținut după 40 de ani de muncă e prea mult, credeți? Și acum suprimați și această sumă minimă. Uh, iată care sunt politicile pe care le aplicați dumneavoastră ca și uh, cei de la guvernare dinaintea dumneavoastră. Reduceți securitatea socială, creșteți impozitele, Salariul minim de bază este un salariu de mizerie care lasă lucrătorii săraci. Uh, iată care sunt cele mai bune practici cu care vă lăudați um, sistemul de securitate socială e la pământ, uh, uh, șomajul de durată este o realitate și drepturile lucrătorilor, dreptul muncii este încălcat. Deci, iată, această suplețe pentru competitivitatea atât lăudată uh, va duce în această situație. Deci e clar că lucrătorii din Grecia nu vor fi de acord cu politica dumneavoastră și nici cu monopolul european. Vă mulțumim. Secretariatul meu nu a fost foarte atent, dar acum, într-adevăr, ultimul vorbitor, ultima vorbitoare din această rundă, Evelyn. Mulțumesc, mulțumesc că mai pot să pun o întrebare și foarte pe scurt, stimate domnule ministru, un uh, guvern care trebuie să facă privatizări, bineînțeles, se află sub o presiune foarte mare. Așa că ce faceți dumneavoastră astfel cât drepturile um, sindicatelor să fie respectate pentru acele întreprinderi care urmează să fie privatizate? Cum sunt respectate aceste drepturi? Ce faci pentru acești oameni astfel încât drepturile sociale să fie, sindicatelor să fie respectate? Mulțumesc! Mulțumim frumos! Foarte pe scurt, într-adevăr. Așa că, domnule ministru, aveți acum cuvântul. Foarte multe întrebări și trebuie să răspundeți cât de pe scurt. Uh, voi încerca să răspund la toate întrebările, um, chiar dacă pe scurt, la întrebările specifice și apoi voi încerca să răspund la grupurile de întrebări um, legate de perspectiva um, de politici sociale în cadrul memorandumului. În legătură cu întrebarea din partea coordonatorului de la PPE, eu nu am spus niciodată că situația e la fel de proastă în toată Europa. Eu am spus că două viziuni legate de Europa um, sunt oarecum în conflict. Una apropiată de modelul social european și cealaltă mai aproape de modelul neoliberal. Și iar noi dorim să promovăm valorile um, modelului social european. Alții doresc să meargă spre un capitalism retrograd, ca cel din cărțile lui Dickens. În ceea ce privește întrebările legate de acordurile colective de muncă, aveți dreptate. Singurul sector care merge bine în Grecia, turismul, are un acord colectiv sectorial și acest lucru nu este uh, un obstacol în calea dezvoltării acestui sector sau a întreprinderilor din sector. În ceea ce privește competitivitatea, un lucru caracteristic este faptul că și organizațiile angajatorilor nu consideră că problema reală este, uh, sunt costurile salariale, pentru că Mm, țara noastră vecină uh, oferă salarii de trei ori mai mici decât în Grecia, care nu este un paradis pentru investitori. Importantă este stabilitatea sistemului fiscal, dar și crearea de condiții pentru a se obține valoare adăugată pe uh, baza capitalului cunoștințe. Ehm, noi avem generația cea mai educată de greci care au trăit vreodată și foarte mulți dintre aceștia au părăsit țara pentru a-și căuta un viitor mai bun în străinătate. Și aceasta este o problemă majoră cu care ne confruntăm. Fuga creierilor. Cum vom ehm, încuraja creierile de noi întreprinderi? Într-adevăr, uh, nu lipsește efortul în domeniul antreprenoriatului. Problema este că băncile gre sunt încă muribunde și dacă ele nu se pot recapitaliza rapid, nu va fi ușor să ajutăm uh, companiile nou create. Aceasta este o preocupare majoră a noastră uh, și programul ne va ajuta să recapitalizăm băncile. S-a pus o întrebare legată de privatizări. Am evitat în acest memorandum unele dintre privatizările, um, anumite privatizări în sectori cruci, în sectoare cruciale, cum este cel al energiei sau al apei, care a fost incluse în memorandumul precedent, dar nu am evitat privatizarea într-un alt sector în care am prefera ca serviciile să rămână publice, cum ar fi portul Pireu sau aeroporturile dar chiar și în cadrul acestor privatizări insistăm ca relațiile de muncă să fie protejate și să se respecte acordurile colective existente. S-au pus mai multe întrebări legate de fondurile structurale și programe cum ar fi garanția pentru tineri. ne concentrăm pe o mai bună folosire a fondurilor europene și tocmai de aia am creat, de aceea am creat la ministerul meu un uh, post de ministru adjunct sau secundar care se ocupă tocmai de fondurile europene. Nu pot să vă dau cifre exacte pentru că ministrul adjunct cunoaște mai bine situația decât mine, dar pot să vă spun că am investit în programe similare um, pentru a integra pe piața muncii peste 100.000 de persoane și până în februarie obiectivul este ca 210.000 de oameni să profite de aceste programe și acesta va fi un rezultat mult mai bun decât uh, cele obținute de administrațiile precedente. S-a pus un grup de întrebări foarte interesante legate de faptul că nu vom avea un deficit social, dar este evident din negocieri și modul în care s-au, încheiat ele că avem o problemă de deficit democratic. E adevărat, dar, așa cum am spus, guvernul meu și stânga um, pro-europeană din Grecia, reprezentantă de Siriza, dorește să rămână în Uniunea Europeană tocmai pentru că dorește să-i consolideze dimensiunea socială, dorește să-i consolideze potențialul democratic, să consolideze potențialul democratic al instituțiilor sale, de exemplu al Parlamentului European. Și de aceea ne-am adresat dumneavoastră și v-am cerut să găsiți o cale de a controla noul proces de negocieri. Evident, nu este o chestiune mm, mm, sau o relație doar bilaterală între noi și creditori, care ne sunt și parteneri. Este clar o chestiune europeană și dacă ne gândim mai bine, în aceste șase luni de negoci negocieri dificile între Grecia și instituțiile europene și FMI, am creat un spațiu public comun european. De fiecare dată când domnul Schäuble sau cineva au um, ținut un discurs, um, aceste discursuri au fost uh, interpretate în țările noastre. Deci, nu mai purtăm monologuri naționale în legătură cu austeritate sau cu dereglementarea, ci am purtat un dialog structurat la nivel transnațional european, care este necesar democrației europene. Dacă nu avem un spațiu public comun european, nu putem să avem o democrație funcțională. Iată, deci, aceste procese merg în paralel, consolidarea dimensiunii sociale și consolidarea aspectul funcționării democratice a instituțiilor europene. S-a mai pus un grup de întrebări în legătură cu modul în care putem consolida dimensiunea socială. În primul rând, inventând noi instrumente. Ideea președinției luxemburgheze de a organiza un Eurogrup al ministrilor muncii este o astfel de idee. și nimeni nu a cerut controle suplimentare. Din potrivă, se dorește contraechilibrarea aspectele economice unidimensionale cu aspecte sociale. Și în acest cadru observăm că se pot aplica mai bine normele existente. De exemplu, putem canaliza aspectele sociale din toate politicile. Putem considera putem uh, să, reamin, să ne gândim la posibilitatea ratificării Cartei Sociale Europene de către Uniunea Europeană, pentru că Carta este obligatoriu de aplicat în statele membre, dar nu de Uniunea Europeană în sine și întrebarea este cum să încurajăm, deci, dialogul social european nu doar în statele membre, ci și la nivel european. Și nu trebuie să uitați în legătură cu Grecia tocmai faptul că aceste reforme structurale, care aveau teoretic obiectivul de a ameliora competitivitatea, au distrus, practic, condițiile dialogului social în Grecia, pentru că dacă se exclude, așa cum exclude legislația actuală, posibilitatea ca partenerii sociali să discute despre salarii, nu se mai pot încheia acorduri colective, nu mai poate fi vorba de un acord social, deci nici precondițiile um, nu există. Eu rămân optimist. E adevărat că nu am ajuns la un acord cu partenerii sau cel puțin nu am ajuns la un acord sperat de noi. Noul memorandum a fost în multe feluri un compromis forțat care include o serie de măsuri neoliberale și care duc la recesiune pe care încercăm să le echilibrăm cu alte măsuri pentru a stimula creșterea și pentru a ține cont de dimensiunea socială a politicilor noastre. Este un pariu și nu putem câștiga acest pariu singur la nivel european. Nici noi, nici țările cele mai puternice din Uniunea Europeană și de-aia am venit eu azi aici și de aceea păstrez speranța că împreună putem realiza Europa mai bună, Europa socială și mai democratică. Mulțumesc! Minister, sehr herzlichen Dank. Vă mulțumim mult, domnule ministru. Cred că nu trebuie să subliniez faptul că avem o relație apropiată. La începutul discuției s-a pus sub semnul întrebării faptul că Grecia poate să fie un exemplu atât de extrem în Europa. În 20 din 28 de state membre ale Uniunii Europene, din câte știu eu, pe timpul crizei, drepturile muncii și drepturile sociale au fost grav atinse și asta nu doar prin cele făcute de Troică. Apoi, cred că au fost mai multe state afectate, cel mai afectat Grecia. Cred că am ajuns în punctul în care trebuie să cerem următoarele ceea ce deja Jean-Claude Juncker și săptămâna trecută și colegii din comisie au hotărât, și citez să fie într-adevăr un nou stadiu al, socialului, al dialogului social în care să intrăm acum. Acest uh, nou stadiu din dialogul social în ceea ce privește conținutul lui trebuie să vedem ce va ieși de aici, însă vreau să spun foarte clar și cred că e și în interesul dumneavoastră e că dialog social nu e atunci când ne așezăm la aceeași masă și apoi, da, ce bine că am vorbit și despre acest subiect. Nu. Cea mai bună expresie a dialogului social pe care o cunosc e următoarea, să fie întâlniri între așa numiții parteneri sociali la nivel social, la, la nivel național, la nivel de stat, la nivel european. Și de aceea, în Germania, în ceea ce privește negocierile colective, asta înțelegem noi. Acesta este punctul principal. Și acest punct principal această piatră de hotar al dialogului social, este cea care a avut de suferit pe parcursul crizei în toate statele europene și mai ales în Grecia. Și de aceea e foarte bine că am deschis această discuție, trebuie să avem și cu comisia atât timp cât există disponibilitate, că dumneavoastră ne stați la dispoziție, am înțeles deja acest fapt. Și Vă anunț că joi, la reuniunea coordonatorilor, vom discuta despre propunerea făcută de dumneavoastră și eu voi face această propunere ca din partea Comisiei de Ocupare să existe un grup de supraveghere în ceea ce privește negocierile cu privire la o nouă legislație a muncii în Grecia. Și apoi vom vedea mai departe cum vom lucra, ce fel de experți vom aduce în dezbatere. Și eu cred că așa am putea să lucrăm și m-aș bucura să ne mai întâlnim. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici, vă mulțumesc pentru discurs și pentru răspunsul de la întrebări. So vielleicht noch eine Ansage, Poate doar un mic anunț, vom ajunge la cel următorul punct de pe ordinea de zi. Dar înainte să părăsească foarte multă lume sala, vreau să spun că vom discuta despre drepturi sociale în Uniunea Europeană și în următoarele zile, dar vom avea o prezentare, însă înainte să trecem la această prezentare, un mic anunț. Cu privire la ziua de miercuri, miercuri va avea loc o conferință în ceea ce privește ocuparea și coeziunea socială în Europa, de la orele 14 la orele 15 și apoi de la 16 la 19 în ASP1G2 cu uh, Ronia Antonopoulos din partea Greciei. Cine e interesat de această conferință, vă rog să vă notați aceste detalii. Cu toții suntem invitați să facem parte din această conferință. Și apoi, tot miercuri, da, vă spuneam orele 14, 15, 16, 19, ASP 1G2. Va avea loc această conferință cu Rania Antonopoulos. Bine. Bun, și atunci anunț punctul 5 de pe ordinea de zi, drepturi sociale și în materie de muncă ale UE și dreptul UE privind piața internă. Și avem aici din partea Comisiei de Ocupare, am cerut un studiu care acum poate fi prezentat, îl aveți la dispoziție și îl salut acum pe profesor Dagmar Șigrins de la Universitatea din Belfast și Gabriela Arberti din partea Leeds un University Business School. Aceștia ne vor prezenta studiul și apoi vom putea avea o primă dezbatere. Cred că rezultatele vor fi foarte interesante aici, vă rog. Cine începe? Eu încep, da, aici. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule președinte, germana e limba mea maternă, deși sunt acum migrant german. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne prezenta raportul în fața comisiei dumneavoastră. A fost o provocare de ambele părți, pentru că de obicei asemenea studii sunt prezentate de profesioniști în ceea ce privește asemenea politici. De această dată, pentru că ați contractat universitatea noastră, uitați, sunt academicienii, cei care prezintă acest studiu, adică tocmai cei care l-au și redactat. Și acum trebuie să văd cum, să vă spun cum ne-am structurat prezentarea. Puteți să vedeți această structură aici și colegul meu, domnul Alberti, va prezenta rezultatele empirice pe, făcute pentru acest studiu. Studiul nu a fost cerut pe, pe un dosar specific. În schimb, Parlamentul European a cerut o explorare generală a relației dintre drepturile sociale și drepturile muncii și, și dreptul pe piața internă. Acest rezultat ne dă o cutie de unelte pentru cei care doresc să promoveze drepturile muncii și drepturile sociale, să arată că sunt relevante în practică. Așa că dacă propunerile dumneavoastră legislative au unele îngrijorări în acest domeniu, că sunt încălcate drepturile economice sau legislative, situația competiției, aveți niște argumente pe care le puteți folosi din aceste 129 de pagini. Nu am ales să luăm în discuție drepturile muncii și sociale începând din uh, legislația secundară. Am luat Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene ca punct de plecare. Această carte, care este bineînțeles obligatorie din punct de vedere legal, asigură faptul că drepturile sociale și muncii sunt la fel de importante ca legislația de pe piața internă. Acest instrument obligatoriu din punct de vedere legal este o precondiție pentru legislatorii europeni. Această idee este cea care dă o formă rezultatului nostru și anume noi ne dorim să vedem cum arată această relație dintre drepturile sociale și ale muncii și drepturile de pe piața internă, cum poate fi totul uh, rezolvat astfel încât fiecare să aibă de câștigat. Așa că, în concluzie, noi cerem o schimbare de direcție și, cerem, și facem și niște recomandări. Însă vreau să spun că aceste recomandări sunt doar niște exemple care pot să fie extinse. Și acum voi trece la face un rezumat la perspectiva tradițională în ceea ce privește punctele comune dintre drepturile sociale și ale muncii și legislația pe piața internă. Ne-am axat pe o parte din drepturile sociale și de muncă, și anume cele care apar în, cartea, în, car- în cartă și anume cele colective pentru muncă în articolul 12-28, apoi dreptul la condiții de muncă echitabile garantate prin articolul 31 și dreptul la asistență socială și securitate socială garantate în articolul 34. Aceste drepturi, inițial bazate pe directive, pe legislație soft, acum nu sunt foarte bine stabilite în ceea ce privește efectele lor. În ceea ce privește uh, dreptul pe piața internă, acesta are deja o lungă istorie. Ne-am axat pe libertățile economice, libertatea de mișcare a muncitorilor, libertatea serviciilor și am luat în considerare și legislația competiției, articolul, articolul 101 și 102. Apoi își puteți vedea și în imagine puteți vedea că există anumite priorități și prioritățile sunt pe drepturile care există pe piața internă. Dacă ne uităm la cadrul normativ sau vedem care e legislația existentă și a vorbit despre acest lucru și ministrul în ultima propoziție, vedem o cu toată imagine. Există de fapt o relație între drepturile sociale și ale muncii pe de-o parte și piața internă, dar nu este atât de evidentă. Drepturile pe piața internă sprijină drepturile muncii. Dar intervine aici o contradicție. Dacă ne uităm la drepturile colective ale muncii, atunci acestea sunt văzute ca și vedeți și în acest, pe această pagină, la pagina 10 din studiu, dar vedeți și un sumar al paginilor 30 la 53. Deci dacă analizăm drepturile colective ale muncii, toată lumea știe cazul uh, important Viking și Caval, care a spus că există această libertate de a oferi servicii și dreptul de a-și alege un sediu, câteodată intră în contradicție. Și dacă lucrurile asta așa, atunci, într-adevăr, drepturile colective ale muncii ar fi justificate. De aceea noi spunem că, în mod tradițional, sunt văzute ca o provocare în ceea ce privește drepturile colective. Un lucru similar se întâmplă și în ceea ce privește regulile privind competiția. Există doar o excepție mică de la aplicare în ceea ce privește interzicerea cartelurilor și a acordurilor colective și de asemenea și interzicerea abuzului de piață dominantă pe poziție și acestea aduc provocări pentru drepturile colective ale muncii. Dacă ne uităm la condițiile de muncă echitabile și acestea aduc provocări în ceea ce privește libertățile economice. Legislația care există în ceea ce privește muncitorii uh, detașați a dus la faptul că există acum o parte foarte precară pieții muncii, unde muncitorii se mută, sunt deplasați fără să poată să beneficieze de un drept la tratament egal la locul de muncă. Și acest lucru intră în contradicție cu garanțiile care există și pe dreptul din pe piața internă privind libera circulație a muncitorilor și tratamentul legal al acestora. Apoi, aceste condiții de muncă pot să fie afectate și în ceea ce privește achizițiile publice. Apoi, am fost, supra, am fost uh, și noi foarte surprinși de un aspect care este cel mai dificil și plin de provocări, ar trebui să fie sprijinite de drepturi egale pentru muncitorii detașați, Însă, legislația la Curtea de Justiție discută despre acei muncitori acum, cei care se mută astfel încât să nu devină șomeri, dar nu au întotdeauna succes în încercarea lor de a-și găsi un loc de muncă. Asistența socială poate să fie și afectată de regulile de competiție, pentru că există instituții de asigurări sociale care în anumite legislații pot fi văzute ca participanți pe piață, cu o poziție dominantă pe piață. Mai ales în ceea ce privește instrumente de acorduri colective, care și acestea sunt afectate și de această interzicere a cartelurilor, de exemplu. Și apoi, vedem că există multe tensiuni și aceste tensiuni sunt resimțite la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Și aici îi dau cuvântul colegii mele, Gabriela. us today. Mulțumim pentru că ne-ați invitat astăzi. O să vă spun mai multe lucruri despre studiile empirice. După cum vedeți pe hartă, ne-am concentrat pe patru studii de caz în Spania, Irlanda, Suedia și Polonia. Am analizat răspunsurile de la fața locului, percepțiile asupra acestor tensiuni impuse de actorii sociali și instituționali și un lucru care nu ne-a surprins deloc a fost problema dintre libertatea de a furniza servicii și drepturile sociale și de muncă în domeniul detașării. Aici se pot identifica numeroase abuzuri, dar mai ales atunci când lucrătorii detașați sunt încă uh, angajați și ca lucrători temporari. Este un caz interesant în Irlanda, unde se pot uh, stabili foarte ușor asemenea agenții de muncă temporară și, prin urmare, se fac uh, foarte multe abuzuri, pentru că reglementările sunt foarte laxe și atunci uh, lucrătorii temporari au condiții de muncă mai nefericite și mai puține drepturi, lucru care s-a întâmplat mai ales după Um, anularea uh, contractelor colective care erau obligatorii. Vedeți aici um, răspunsul la un interviu de al nostru unde spune că oamenii sunt angajați de agenții care au sediul în Irlanda, dar nu au fost niciodată acolo și nu au nicio legătură cu țara. Irlanda este folosită doar datorită regimului fiscal uh, benefic, dar de fapt Atât asociațiile uh, angajatorilor cât și sindicatele s-au pus de acord asupra unui lucru și anume că este necesară reglementarea socială în sectoare precum uh, construcțiile, fiindcă contractele obligatorii sunt considerate mai bune pentru protejarea condițiilor lucrătorilor detașați și evitarea dumpingului social în uh, general. Um, provocările în ceea ce privește detașările, s-a convenit că directiva privind aplicarea reprezintă un pas înainte, dar mai sunt multe lucruri de făcut în probleme precum lipsa aplicării, resursele mai ales la nivel uh, național, reprezintă o problemă, dar o altă provocare reprezintă și scepticismul vis-a-vis -vis de efectele listei deschise de mecanisme de control, care, în mod paradoxal, pot avea efectul uh, înrăutățirii condițiilor acestor lucrători și împingerilor în uh, zona gri a economiei, în loc să îi ajute. Sindicatele irlandeze și suedeze au subliniat uh, rolul esențial al prezenței sindicatelor la locația detașării. Prezențele, uh, prezența acestor sindicate face de multe ori diferența și este un punct foarte important. Însă există provocări în ceea ce înseamnă um, uh, acordurile colective după cum vedeți, uh, sectorul îngrijirilor medicale este un sector uh, fragil datorită lipsei acoperirii acordurilor colective. Un alt domeniu interesant unde am găsit uh, tensiuni se referă la libertatea de a furniza servicii și drepturi sociale și um, economice și aici mă refer la sectorul um, achizițiilor publice unde mecanismele de control sunt destul de uh, relaxate și nu se poate asigura că lucrătorii se bucură de aceleași condiții. Aici, în cazul Irlandei, uh, sindicatele au avut o părere foarte pozitivă vis-a-vis -vis de posibilitatea îmbunătățirii situației la fața locului dacă noua directivă privind achizițiile publice este transpusă în mod uh, corect. Însă, totodată, uh, există și acolo provocări. În Irlanda s-au înregistrat cazuri unde sindicatele au uh, reușit să uh, impună clauze sociale în contractele colective, dar în Suedia există încă situații unde nu se aplică aceste um, contracte colective în cazul achizițiilor publice și uh, se mai dezbate încă dacă articolul 18 al noi directive privind achizițiile poate fi pus în aplicare datorită condițiilor speciale din această țară. Însă există un exemplu pozitiv aplicat de autoritățile locale, se numește Vita Job un exemplu unde atât uh, sindicatele cât și autoritățile locale au colaborat pentru îmbunătățirea standardelor de ocupare atunci uh, când există un proces de contractare. Este un model pe care îl putem avea în vedere ca model de bune, practice, un, bune practici unde sindicatele sunt folosite ca și consultanți. O dimensiune uh, pe care am considerat-o deosebit de problematică se referă la securitatea socială și asistența socială. Știm deja că uh, lucrătorii detașați au probleme majore atunci când vine vorba despre drepturile sociale, dar, surprinzător și tot mai mult, uh, și lucrătorii care circulă liber se confruntă cu bariere. După cum vedeți din aceste răspunsuri de la Clinica Europeană pentru Drepturi, pentru drepturi Există o eroziune îngrijorătoare a poziției uh, care până acum era sfinte a lucrătorilor. Trebuie să arăți că ești un lucrător uh, corect și care, pentru a te bucura de drepturi sociale la nivelul Euro- Uniunii Europene. Instanțele uh, sunt cele care hotărăsc uh, dacă ești lucrător și ai sau nu dreptul la uh, anumite uh, beneficii ca atare. Faptul că se pune la, în discuție principiul tratamentului egal uh, ne face să ne aflăm într-o, într-o situație foarte periculoasă, pentru că este unul din principiile noastre esențiale. Mulțumesc! Very short. So, uh, vreau să mai intervin foarte scurt. Aceasta a fost realitatea de la fața locului, care, după părerea noastră, trebuie să se schimbe, pentru că, după cum am spus mai devreme, cadrul normativ al Uniunii Europene uh, cere ca piața internă să fie condiționată și nu să funcționeze fără drepturi sociale. Și aici avem Carta Drepturilor Fundamentale, ca punct de plecare și ca instrument complex, pentru că ea în sine reproduce contradicțiile din dreptul pieței uh, interne. Pe de o parte, garantează dreptul uh, societăților, libertatea societăților și proprietatea și, pe de altă parte, garantează drepturile sociale și de muncă. Per total, Carta Drepturilor Fundamentale prioritizează oamenii, persoanele fizice punând accentul pe demnitatea umană. Acum, ce se întâmplă cu garanțiile con- care se contrazic? Carta oferă drepturi diferențiate, pe de o parte, drepturi congruente cu drepturile garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dacă ne uităm la drepturile uh, sub investigație, aici intră articolul 12 care garantează libertatea uh, sindicatelor, dar din 2008 încoace se spune că libertatea sindicatelor uh, include și dreptul la uh, negocieri colective și la acțiuni colective. Deci, drepturile colective de muncă sunt garantate prin articolul 12. Carta oferă o serie de drepturi fără condiții. Ele sunt condiționate doar de articolul 52.1 Uh, care spune că niciun drept nu va împiedica un alt drept și aceste drepturi include și pe dreptul din articolul 12, dar din, și din 34 și 31, care se referă la protecție socială, securitate socială și condiții corecte de muncă. Există și drepturi care presupun limitări garantate conform tratatelor și dreptului secundar. Libertatea de a desfășura o afacere este un asemenea exemplu la fel ca și negocierile colective um, garantate de articolul 28. În sfârșit, există principii care au nevoie de acțiune legislativă și, până acum, ca nivel de asistență socială și asigurare socială și aici vin articolul 31 și 34, care țin de această categorie. Deci avem drepturi de același, la același nivel, libertatea de a desfășura o afacere și articolul 28, drepturi colective de muncă, partea 1. Cum se alinează iar? Conform principiului proporționalității, niciun drept nu trebuie limitat mai mult decât este nevoie decât pen, pentru a proteja alte drepturi, iar acest proces de optimizare nu trebuie să aibă niciodată impact asupra esenței unui drept. Noi considerăm că aceasta înseamnă că jurisprudența Curții de Justiție va trebui să se schimbe în viitor. De exemplu, dacă disputa privind Ryanair ajunge la uh, Curtea de Justiție, Adică dacă sindicatele uh, daneze pot să întreprindă acțiuni pentru a se asigura că lucrătorii danezi care lucrează uh, pentru ANR sunt acoperiți de dreptul danez, atunci această decizia ar trebui să fie alta decât cea până care a fost în trecut. Însă, drepturile economice conform uh, cartei sunt condiționate de alte uh, drepturi, în timp ce drepturile din articolul 12 nu sunt condiționate de nimic. Acest nou concept nu se pune singur în aplicare. Are nevoie de promovare și de corectare a legislației și permite de asemenea actorilor sociali să creeze roluri diferite decât cele care se limitează la nivel european și național. Sunt trei tipuri de acțiuni care pun în aplicare recomandările noastre și sunt dar exemple. De pildă, promovarea noi, noului concept constituțional. Credem că este încă important să combatem uh, problema care ține de egalitatea de tratament. Considerăm că susținerea uh, proiectelor pilot în cazul achizițiilor, uh, procedurilor de achiziții ar uh, susține aplicarea noii directive privind achizițiile publice. Și deși există numeroase studii privind negocierile colective, în baza cărora se, uh, în baza cărora se, se oferă uh, securitate socială transfrontalieră, aici încă mai există loc de îmbunătățire. Trebuie să se asigure tratamentul egal pentru lucrătorii străini la locul de muncă, fie uh, indiferent de tipul de lucrător de care vorbim. Considerăm totodată că directiva trebuie adaptată pentru a face loc tuturor sistemelor de relații industriale și chiar și celor care nu se bazează pe contracte colective obligatorii. Uh, tratamentul egal în ceea ce privește directiva 2014-54, uh, se poate aplica tuturor lucrătorilor care se deplasează. Și, în sfârșit, după cum am văzut, lucrătorii marginali care se mută pentru a evita șomajul uh, scapă adesea printre degetele protecției și securității sociale. Considerăm că domeniul de aplicare pentru această categorie trebuie și el reglementat mai clar. În ceea ce privește activitățile partenerilor sociali, noi considerăm că aceștia pot juca un rol în crearea unor instituții de securitate socială, dar și pentru a răspunde deplasărilor transfrontaliere ale companiilor și trebuie să aibă un rol în susținerea implementării ă, drepturilor la liberă circulație pentru că drepturile lucrătorilor, după cum spuneam mai devreme, nu sunt adesea puse în aplicare în mod eficient. În concluzie, avem foarte mult spațiu de manevră în depășirea presupuselor tendințe între drepturile sociale și de muncă și dreptul um, pieței interne europene. Și în acest uh, sens, atât Parlamentul European cât și alte instituții pot juca un rol esențial. Vă mulțumesc pentru atenție. A fost o prezentare foarte uh, intensă. Vă mulțumim foarte mult, niște rezultate foarte interesante și această comisie poate să, să aibă mai mult timp de discuție, trecem direct la dezbatere. O continuăm, trecem de la discuția pe care am avut-o despre Grecia și vedem acum care au fost rezultatele politicii acesteia în ultimii ani. Avem o bază bună pentru discuție, dar um, nu pentru a o termina astăzi, ci doar a o, o întrerupe și apoi a continua. Și acum dăm cuvântul coordonatorilor pe rând, în primul rând PP-ul, Danuta dorește cuvântul. Ja przyznam się, że jestem na tej sali osobą, która chyba najbardziej cieszy się, że zostały zrobione. Trebuie să spun că aici, în această sală, sunt persoana care se bucură cel mai mult când se fac asemenea studii. Cu domnul președinte am lucrat împreună la această directivă din 2014 și ce ne-a lipsit cel mai mult, tocmai ne-au lipsit studiile studiile. Am avut două studii de caz pe baza cărora am lucrat, dar acestea nu au fost întotdeauna atât de bune, nu au fost definit totul atât de bine. De aceea mă bucur că avem acum în fața acest studiu prezentat astăzi, care cu siguranță ne va ajuta foarte mult pe noi și colaboratorii noștri. Aș dori să vă pun niște întrebări. V-aș întreba dacă uh, Puteți să ne spuneți câte cazuri au existat, cât de dese au fost acestea, acolo unde detașarea muncitorilor, definiția acestei detașări, de fapt, a fost încălcată la interviuri, la discuțiile care aveau loc cu angajatorii, s-au putut constata asemenea cazuri Știți cumva și care sunt consecințele pe care le-ar avea o asemenea stare de fapt? Pentru că pentru noi e foarte important. E important că există pagini de internet unde sunt uh, trecute condițiile de bază pentru întreprinderi. Mă refer aici la drepturi și obligații ale companiilor și ale muncitorilor. Acestea sunt acolo structurate. V-ați putea imagina o asemenea pagină de internet astfel încât să se evite situații de încălcări ale drepturilor? Aceasta a fost problema principală pe care am avut-o noi înainte. Și anume aceste firme cu sediu fictiv, de cutie poștală. Nu am găsit niciun instrument astfel încât să combatem astfel de practici neloiale și astfel de parteneri sau oameni care au fost detașați fără să le fie respectate drepturile. Ați observat vreo tendință în acest sens? Ce fel de recomandări ne-ați putea da? Mulțumesc! Mulțumim, Iota Stein, care cuvântul. Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. În foarte multe din cele spuse, aproape cu tot ceea ce a spus, nu pot decât să fiu de acord, și anume conflictul dintre piața internă, libertăți și drepturile pe care le au angajații și cu problemele cu care se confruntă ei. Și ne confruntăm și noi. Noi aici, în Parlamentul European, lucrăm la asemenea elemente pentru că sunt unii care cred că totdeauna drepturile economice sunt cele care trebuie să aibă întâietate. E absolut uh, ironic și apoi îmi pun întrebarea următoare. N-am avut timp să o citesc în detaliu studiu, însă la nivel european, unde putem noi să intervenim? Apoi, în ceea ce privește directiva privind muncitorii detașați, ea ar trebui să vină acum și să corecteze directiva inițială. Din punctul meu de vedere, situația s-a înrăutățit pentru că încă ne lipsesc niște definiții clare și acest lucru m-ar interesa. M-ar interesa dacă v-ați ocupat de drepturile fundamentale. În tratatele europene puteți găsi dumneavoastră o bază, o bază pentru drepturile omului, drepturile oamenilor, drepturi salariale egale pentru muncă egală în același loc. Ați găsit acest lucru undeva, m-ar interesa foarte mult. Și, și Danuta a spus acest lucru. Foarte mulți oameni sunt pur și simplu folosiți atunci când locuiesc într-un alt stat membru, când sunt detașați altundeva și acolo asigurările sociale nu sunt regula și, loc, și un loc de muncă echitabil. E clar că avem nevoie de mai multe instituții europene ați spus acest lucru. Vă referiți la control, la lupta împotriva ilegalității. De aceea Europa trebuie în continuare să aibă o muncă de control. Spre deosebire de colega mea, eu sunt de părere că avem nevoie de mai mult control transfrontalier în Europa, astfel încât să îi protejăm pe cei care vin din alte state membre și apoi sunt folosiți. Mulțumesc pentru studiu a conturat foarte bine multe lucruri pe care le-am văzut și în practică eu și cu ceea ce se întâmplă în întreaga Europa am putut eu să constat acest fapt și cred că și noi și Comisia mai avem teme de făcut în ceea ce privește punerea în aplicare, astfel încât toți muncitorii din Europa să fie tratați în mod egal. Mulțumim foarte mult și acum doamna McIntyre are cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Avem multe de învățat din ea. Aș dori să profit de ocazie pentru a pune și eu câteva întrebări. E vorba de drepturile lucrătorilor, fiecare lucrător, să se mute dintr-o țară în alta, pentru a crea o afacere, o întreprindere. Deci, iată, e vorba de antreprenorii care se deplasează pentru a crea o nouă afacere în domeniul serviciilor uh, sau în domeniul lor de expertiză. Primesc prin poștă în Regatul Unit multe întrebări sau plângeri din partea unor persoane care doresc să se instaleze în Spania și să creeze acolo o întreprindere și se confruntă cu o serie de ceea ce aș numi eu bariere netarifare, deci obstacole care le stau în cale pentru a împiedica să-și vândă serviciile profesionale sau uh, să practice o profesie din domeniul serviciilor. Este un exemplu clasic al modului în care un cetățean are dreptul să-și câștige viața pe toată piața internă, dar totuși se confruntă, se confruntă cu obstacole care i-au fost puse în cale. Mă refer la Spania pentru că majoritatea plângerilor se referă la această țară. Dar mă întreb dacă în studiile dumneavoastră ați uh, constatat dificultăți ale unor lucrători care doresc să scrieze, scrieze firme sau să presteze servicii în Spania. Mulțumesc! Vă mulțumim din partea ALDE, nu mai e nimeni în sală. O, ba da, îmi cer scuze. Uh, erați în afara privirii mele. Oh, e, e. Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc uh, celor uh, două autoarele acestui studiu. Sunt uh, convinsă că acest studiu ne va fi foarte util în activitatea noastră în Comisia Parlamentară. Am o întrebare în legătură cu programul de lucru al Comisiei. Se anunță în programul de, programul de lucru al Comisiei că se va realiza o revizuire țintită a directivei privind detașarea lucrătorilor. Doresc să vă întreb, o revizuire selectivă a directivei privind detașarea lucrătorilor va reprezenta o modificare a unor puncte fundamentale din directivă sau doar o ajustare pe baza recomandărilor dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumim din partea GUE, nu mai e nimeni în sală. Atunci voi face eu acest lucru. Și săptămâna trecută, la audierea comisarilor, în fața președinților de comisie, s-a spus așa, nu vom discuta doar chestiunea detașării, ci și în ceea ce privește inspecțiile de muncă și acestea vor fi verificate. Cunoașteți dumneavoastră asemenea informații și anume dacă ar fi nevoie de o directivă europeană astfel încât, încât să fie consolidată inspecția muncii sau credeți că ar trebui să rămână la instrumentele statale care existente să fie îmbunătățită această inspecție a muncii? Eu am înțeles Comisia în felul următor că ar trebui să fie niște standarde europene pentru inspecțiile de muncă. Care părerea dumneavoastră în acest sens? Bun, și ar, urmează acum verzi. Vă rog. <coughs> Moment. Deci, Numai puțin. Din partea verzilor, nimeni? Bine. Atunci, FDD. Cine e? Nu, nici din partea lor nimeni. Atunci, NF. Dorește cineva să ia cuvântul, da, domnule? Mulțumesc, domnule președinte. Știm foarte bine, toată lumea știe că Uniunea Europeană nu va fi viabilă atâta timp cât egalitatea fiscală și socială între toate statele membre nu va fi o realitate. Și știm de asemenea că acest lucru va fi imposibil pentru că Europa a făcut greșeala să crească prea repede și diferențele sunt mari uh, între cele 28 de state membre. Dar această prezentare este remarcabilă prin faptul că arată că această egalitate va fi și mai greu de atins, tocmai din cauza faptului că dreptul Uniunii privind piața internă intră în conflict prea des cu drepturile sociale și dreptul muncii din Uniunea Europeană. Deci, se vede clar că construcția europeană este o adevărată uzina de gaz și Parlamentul și Comisia noastră nu face decât uh, să facă zgomot. Acest studiu, chiar dacă este unul excelent, uh, nu face decât să propună și mai multe norme, și mai multe regulamente, reglementări și directive. Deci propune să complicăm și mai mult această mașină de făcut fum. Mulțumesc! Nun, gesellschaftliche Regeln, wie sie in Gesetzen drinstecken. Bun, um, aspecte sociale și cum sunt acestea transpuse în legislație. Nu se poate fără control, dar acum îi dăm cuvântul lui Agnes Vangelis. Onderzoek. Eh, ik heb eigenlijk twee soorten vragen. Mulțumesc. Am două tipuri de întrebări, dacă îmi permiteți. Mai întâi, această revizuire țintită a directivei privind detașarea lucrătorilor. Ascultând cu atenție prezentarea dumneavoastră, am auzit sau v-am auzit spunând că astfel se va permite adaptarea legislațiilor uh, uh, sau uh, se va permite adaptarea revizuirii directivei privind detașarea lucrătorilor, astfel încât uh, să ajutăm astfel și Curtea Europeană de Justiție, care, prin hotărârile sale, ar da mai multă importanță aspectelor sociale. Asta doriți pentru că alții în comisie spun că se comunică la comisia în legătură cu drepturile sociale, care încet, încet se vor apropia de celelalte drepturi, dar ne impunând nimic obligatoriu. Apoi, în studiul dumneavoastră faceți deseori referire la importanța dialogului social, la faptul că partenerii sociali trebuie să încheie acorduri Înaintea prezentării dumneavoastră am auzit ce se întâmplă și am discutat despre ce se întâmplă în Grecia în domeniul dialogului social și ceea ce e valabil în Grecia e valabil și în alte state care sunt supravegheate de Troică sau de Comisia Europeană. Cum aveți de gând să umpleți acest gol? Pentru că, pe de o parte, aveți nevoie de partenerii sociali pentru a evita exploatarea lucrătorilor și cum doriți, deci, să restabiliți dialogul social care lasă atât de mult de dorit? Mulțumesc! Mulțumim, Evelyn Regner. Mulțumesc pentru prezentare, sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Într-adevăr, e ceva foarte important și trebuie să ajungă la Curtea Europeană de Justiție acest studiu. Și acum avem ocazia în Comisia noastră de Ocupare să vă ascultăm și eu cred că ne-ați dat niște informații foarte valoroase pentru noi și, și pentru alte comisii din uh, Parlamentul European. Eu am fost foarte atinsă de cele spuse de dumneavoastră și de exprimarea dumneavoastră clară și am două întrebări. Prima are de a face cu așa numiții uh, muncitori pe clicuri, pe minut. Nu mai putem vorbi de un salariu pe zi, ci un salariu pe minut. Dacă ne gândim la toate aceste platforme pe internet care atrag tot mai mulți oameni și acestea își detașează serviciile în întregime pe sectorul digital. E un sector care exploatează oamenii foarte mult. Tot discutăm despre acest fapt și trebuie să ne confruntăm cu el. Pentru că acolo intervin exact aceste subiecte, discutate de noi. Așa că cum vedeți dumneavoastră acest context al digitalizării care vine cu foarte multe șanse, dar în același timp amenință să erodeze legislația din dreptul muncii? Ce credeți uh, dumneavoastră că se poate face în acest sens? dimensiunea digitală pe piața internă. Cum vedeți această legătură? Și a doua întrebare are de a face cu Curtea Europeană de Justiție și anume de cazul Alimanovici. Cred că e foarte important să ținem cont și de context și anume că mai mult sau mai puține state, mai multe sau mai puține state membre sunt foarte prevăzătoare în ceea ce privește asigurările sociale și aici mă interesează părerea dumneavoastră. Mulțumim și acum Cislav Krafnorivski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem się <clears throat> zapytać, bo Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun următoarea întrebare. Am discutat despre muncitorii detașați, ne-am axat pe acestea. Da, e o problemă de mare importanță, însă ambele vorbitoare ne-au spus că Există și acești muncitori mobili, transfrontalieri, dar aceștia sunt doar 3% din forța de muncă în Uniunea Europeană. Acest studiu are, bineînțeles, un caracter general. Vorbim aici despre drepturile piața internă și drepturile angajaților. Eu aș dori să vă întreb dacă nu vedeți alte probleme mai grave în cazul Poloniei scrieți și citez în limba engleză. Often attributed to a US Council and partly reflecting the Polish academic opinion with a more traditional elements from the pre-socialist and socialist past. Da, bine. Pomieszano deci există acest, pe de-o parte, o economie post-socialistă care pare așa, dar care are și elemente neoliberale. Aș spune chiar extrem neoliberale. Și da, cu siguranță colegii mei din Regatul Unit ar avea câte ceva de criticat. Apoi, din nou în limba engleză placement company level i podają Panie procent, że 16% tylko siły roboczej w Polsce dotyczy i 20%. Spuneți aici, citați aici că doar 16% și 20%, 60% din forța de muncă și 20% din întreprinderi din Polonia. Ar trebui să fie cercetată mai cu atenție situația, nu știu, de aceea e întrebarea mea. Pentru această parte post-socialistă din economia poloneză sunt valabile aceste lucruri, pentru că eu cred că economia economia din Polonia, economia socială din Polonia este tipică pentru Europa când vorbim de drepturi sociale. Oare problema cea mare nu e tocmai următoarea? În această nouă Europa, ce se întâmplă în ea? Tocmai am discutat despre Grecia. Deci ar fi acea parte a economiei afectată în care există aceste elemente liberale conținute. Mă gândesc aici la mari întreprinderi, la concerne care sunt același lucru valabil pentru alte țări, de exemplu Amazon din Germania în Polonia. A existat o asemenea migrare a companiei dinspre Germania spre Polonia. Și apoi mă gândesc și la acțiunea pe care o au sindicatele, la puterea de negociere a angajaților, condiții, salarii, când vorbiți de contracte colective, negocieri colective, acest lucru este valabil pentru Irlanda, Suedia. Doar o observație așa în linii generale. Vorbim aici despre reguli comune pe piața internă și pornim de la premisa că Uniunea Europeană sau statele membre sunt unitare. Din ceea ce privește economia, nu, nu e adevărat. Există diferențe între diferitele state membre și de aceea există diferențe și în ceea ce privește dreptul social, de exemplu, între Suedia și Polonia. Și cred că dacă vorbim de lucrătorii detașați, atunci Bineînțeles că ne gândim și la IMM-urile din aceste țări mai sărace. Însă în ceea ce privește drepturile angajaților, în marile companii, nu ar trebui să ne concentrăm și pe ele, privind evoluțiile din ultimii 5-10 ani, pentru că vedem acest fenomen s-a extins în întreaga Europa în ultimii ani, în țări precum Polonia, Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia, s-au extins aici, dar sub condiții cu totul diferite față de ce se întâmplă în Germania sau într-o altă regiune suedeză, de exemplu. Vă mulțumesc! Permiteți-mi, înainte să dau cuvântul comisiei și apoi, bineînțeles, raportarilor, să fac o observație. Bineînțeles că există diferențe sociale în, și între relațiile din Uniunea Europeană. Însă nu avem nici măcar o definiție comun în ceea ce privește angajator în Europa. Și dacă e să țin cont de cele spuse de Evelyn Regner, atunci am ajuns la o formă modernă de salariu cu ziua. Și apoi nu mai putem defini nici măcar instrumentele principale. Să-i lăsăm pe acești muncitori cu zero contract, diferite tipuri de muncă, cum putem defini toate acestea? Cred că trebuie să discutăm cu Comisia și anume despre definiții, definiții pentru tot felul de tipuri de angajați, pentru că altfel avem un vocabular pe care nu îl mai putem stăpâni. Și după aceea nu mai știm ce, unde, cum. Cred că e o problemă cu care trebuie să ne confruntăm. Și apoi, diferența între statele naționale. Nu cred că trebuie să ne împiedice să nu avem un, în Uniunea Europeană și aspecte comune sau un drept material comun. Trebuie să ne ocupăm și de asemenea aspecte în Comisia noastră de ocupare. Și acum are cuvântul Comisia Mariot Tanu. Se află în sală? Da? Da. Very much, Maritanu from... Mulțumesc. Sunt Maritanu de la Comisia Europeană și doresc să vă mulțumesc pentru raport, l-am citit cu atenție, l-am transmis serviciilor comisiei și vom ține cont de acesta în următoarele noastre acțiuni. Mulțumesc! Dann ohne Umschweif an die Berichter. Bine, și atunci dăm cuvântul raportare pentru a răspunde la multele întrebări primite în trei minute, dacă puteți. All right, I'll do my best. <laughs> da, voi încerca să răspund în trei minute pe cât voi putea în legătură cu directiva privind um, detașarea lucrătorilor, nu am repetat uh, numeroasele um, studii empirice privind uh, um, detașarea lucrătorilor. Ne-am bazat pe, alt, pe studii existente și rezultatele se regăsesc în paginile 95-96 din studiul nostru. Deci nu am făcut un studiu nou privind abuzurile în detașarea lucrătorilor. Însă, pe baza studiilor existente, am uh, ajuns la concluzia că după ce țări mari ca Germania nu au permis uh, lucrătorilor din Est să circule liber după extinderea Uniunii și în același timp uh, um, o parte din economie um, s-a dezvoltat, acum uh, detașarea lucrătorilor a devenit un proces normal, uh, integrat în piața muncii și nu întotdeauna e vorba de abuzuri. De multe ori lucrătorii nu au alternativă de la detașare în multe cazuri, deci principiul tratamentului egal în uh, statul gazdă trebuie luat în serios. Și pentru a răspunde Iutei Steinruck spun acest lucru pentru că um, m a întrebat de unde luăm principiul tratamentului egal. Ei bine, din principiul la liberei circulației lucrătorilor conform uh, um, cu condiții egale. Uh, articolul 45. De ce nu se oferă aceste condiții lucrătorilor detașat? Pentru că libera circulație a forței de muncă este echilibrată cu libertatea de a oferi servicii angajatorilor și dacă sugerăm că trebuie să aplice uh, legea din locul angajării, nu se mai întâmplă acest lucru. Există în uh, directivă o indicare că tratamentul inegal al uh, lucrătorilor detașați este o concesie uh, pentru a asigura libertatea de a presta servicii și Carta Drepturilor Fundamentale uh, Uh, oferă o ierarhie libertatea de a oferi servicii și apoi uh, și între libertatea de a presta servicii și libertățile unei persoane nu ar trebui să existe această ierarhie și deci trebuie să acorde um, să se acorde condiții egale uh, în cazul în, la locul în care are loc activitatea economică. Deci e nevoie de un efort legislativ. Nu pot să uh, răspund la întrebarea cine face abuz de um, cine abuzează uh, de uh, um, libera circulație a lucrătorilor, uh, ei bine, pot doar să spun că așa au stat lucrurile, aceasta este realitatea. Dacă ne-am gândit la participarea Inspectoratului European în domeniul muncii atunci când vorbim despre crearea de instituții europene. Ei bine, ne-am gândit dacă nu ar fi mai bine pentru sectoarele în care există multă mobilitate a lucrătorilor, dacă n-ar fi bine să se creeze reguli adaptate sectorului, pentru ca acești lucrători să fie toți acoperiți de aceste reguli, de exemplu în ceea ce privește asigurarea socială. Pentru că ni s-a spus că nu întotdeauna se întâmplă acest lucru și nu întotdeauna instituțiile aplică regulile lucrătorilor la locul unde își prestează activitatea. Pentru lucrătorii foarte mobili, și eventual pentru lucrătorii detașați, e nevoie de astfel de instituții create de legislație sau prin acorduri colective. Cred că Vă voi dezamăgi, doamnă McIntyre, când voi spune că nu am studiat situația uh, antreprenorilor care se mută în altă țară de aceea nu am primit multe răspunsuri în cadrul studiului nostru în legătură cu această situație. Da, într-adevăr, este o chestiune importantă însă pentru că revenim la întrebarea pe care o puneți dumneavoastră și anume de lucrătorii marginali. Deci cum îi definim? Care este statutul lor de ocupare? Deci, într-adevăr, munca precară devine din ce în ce mai frecventă și de aceea trebuie să ne punem problema definițiilor. Deci, oricum, nu am studiat această situație. S-au pus mai multe întrebări dacă revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor trebuie să uh, depășească o reviziune a anumitor aspecte. Eu, noi am sugerat că această revizuire trebuie folosită pentru a oferi mai multe drepturi lucrătorilor detașați. În cazul lor se aplică condiții minime, dar nu se oferă uh, condiții egale din punctul nostru de vedere. Dacă trebuie să promovăm mai multă legiferare de legiuitorul european, e bine, spunem că în anumite domenii reglementarea autonomă de către partenerii sociați poate ar fi mai potrivită decât legislația la nivel european. Deci, noi nu spunem doar că dorim un stat federal european, considerăm că anumite aspecte însă trebuie abordate la nivel european. S-a pus o altă întrebare legată de modul în care drepturile colective de muncă, despre care vorbim în studiul nostru, mai pot fi protejate în cazul în care se aplică regulile troicăi care pun sub semnul întrebării drepturile colective de muncă la nivel național. Nu am studiat nici această chestiune pentru că studiul se concentrează pe piața internă, dar ideea condiționării constituționale într-adevăr trebuie aplicată. Ce facem cu um, locurile de muncă așa numite marginale? Sumarul uh, studiilor uh, legate de Orizont 2020 în domeniul ocupării sunt foarte, a fost foarte interesant și s-a spus uh, în acest studiu că forța de muncă e din ce în ce mai fracționată. Pentru că dacă vorbim despre uh, activitatea profesională tipică și atipică, practic, uh, se împăm împământenesc aceste diferențieri. Deci noi trebuie să definim lucrătorul pe baza muncii prestate și nu pe baza unei categorii sau unei limite, fie că e vorba de uh, X ore pe săptămână sau altceva. Deci nu trebuie să se fracționeze artificial forța de muncă. Un caz care nu oferă tratamentul egal al uh, unor uh, persoane care se mută pentru a găsi un loc de muncă. Am adăugat deci acest exemplu care, a familiei care a încercat să găsească un loc de muncă, dar s-a suspendat ajutorul de șomaj nu pentru că uh, nu au, au reușit să găsească un loc de muncă, ci Practic, acest caz arată că persoane care s-au integrat pe piața muncii, dar nu cu suficient de succes, nu își mai pot păstra statutul de lucrător. Deci, în orice caz, Curtea de Justiție um, nu a făcut acest lucru și um, s-a propus ca soluție ca în cazul lucrătorilor care nu s-au integrat suficient pe piața muncii, dar au găsit uh, totuși marginal pe aici, pe acolo, uh, o activitate profesională, trebuie să fie totuși tratate ca uh, lucrători. Urmează un alt, uh, o altă cauză la Curtea de Justiție, o cauză similară, um, deci cazul um, altor persoane, așa numiți lucrători marginali. Um, a fost o problemă în intervenția deputatului polonez care a trecut de la engleză la uh, poloneză, de aceea nu s-a înțeles foarte bine intervenția, dar um, eu cred că um, abordarea Poloniei în ceea ce privește piața internă este una inovantă uh, cu elemente din, au fost aplicate în Polonia în timpul socialismului sau chiar înainte și merită studiat modelul. Deci am integrat Polonia pentru că este cel mai mare stat din Europa de Est și de aceea este reprezentativă. În ceea ce privește um, exemplul Amazon, deci compania care uh, și-a mutat o parte din uh, operațiuni uh, în Polonia pentru a evita greve ale uh, sindicatelor uh, germane. și uh, totuși sindicatele din Polonia și Germania s-au unit. Considerăm că aceste acțiuni transnaționale ale sindicatelor sunt absolut necesare. Există diferențe în Uniunea Europeană între, și între Suedia și Irlanda. De ce considerăm că Suedia și Irlanda sunt în categorii similare? Pentru că sunt țări cu uh, relații industriale voluntare și sisteme care suferă presiune din partea legislației pieței interne. Bineînțeles, există diferențe între statele din uh, piața internă, între IMM-uri și companii multinaționale, între Suedia și Polonia și până la urmă ajungem la întrebarea doamnei McIntyre legată de situația din, din uh, Spania, dacă în Spania e mai greu să se depășească anumite obstacole birocratice decât în alte parte, bine, nu am studiat libera circulație lucrătorilor independenți, dar uh, situația arată că aplicarea drepturilor sociale este mai dificilă în Spania dacă nu există un acord bilateral. Deci, într-adevăr, situația merită studiată. Sper că mi-am folosit cele trei minute, nu sunt de fapt cinci, pentru a răspunde la cât mai multe întrebări posibil și aveți la dispoziție e-mail-urile noastre prin care și prin e-mail vă putem um, răspunde în continuare la întrebări. Mulțumesc! Vorher schon bewusst, wie bei Wissenschaftlern drei Minuten. Știam de la început că pentru cei din mediul universitar trei minute sunt de la început prea, prea puțin. Cred că cele trei minute au fost totuși foarte importante. Raportul este unul foarte important pentru noi și ne vom ocupa de el în continuare. Acum uh, doar întrerupem discuția în acest punct pentru că noi, din partea noastră, vă putem spune că ne-am bucurat mult de sprijinul dumneavoastră pe aceste chestiuni și în viitor. Vă mulțumim și țin cont și de propunerea care s-a făcut aici și anume să transmitem și judecătorilor de la Curtea Europeană de Justiție acest raport, pentru că să poată și ei să studieze recomandările de acolo. Și cu asta vă mulțumesc și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi cu scurta observație că avem foarte puțin timp la dispoziție și de aceea, fără mai multe adăugate, vă vor vorbi despre punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare. Raportor a fost inițial Sven Schulze, dar acum George Bach se ocupă de acest raport. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, liebe Kolleginnen da, mulțumesc, stimați colegi, stimate colege, îl înlocuiesc pe Sfânt Schulz, așa cum s-a spus, care pentru că s-a născut fica sa la 17 octombrie, nu poate să participe astăzi alături de noi. Doar să ne reamintim, pentru anul 2010, când a fost pus în aplicare acest instrument de microfinanțare, Progress. Are efecte pozitive în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește combaterea sărăciei, așa că a fost adus și în Europa. Cu un volum de 205 milioane de euro, acesta aduce multe beneficii. Le dă o șansă și oamenilor aflați în marginea societății să aibă o existență demnă. În acest raport verificăm cum a fost pus în aplicare acest instrument la jumătatea mandatului și să vedem cât, cum a ajutat la noi locuri de muncă pentru oameni aflați în situații dificile. s a organizat audieri, s-a vorbit cu experți și s-a vorbit și cu beneficiarii ai progres, astfel s-a constatat că, într-adevăr, programul funcționează și ajută la ocupare și la uh, strategia 2020 și țelurile de acolo, care pot fi astfel mai bine atinse și domnul Sven uh, Schulz um, discută următoarele aspecte despre aceste grupe uh, deficitare. La acestea nu s-a ajuns așa cum trebuie, deci există și niște puncte minus pentru acest instrument. Și apoi, din nou, institutele de microcredite nu sunt destul de dezvoltate. Apar toate acestea și în amendamente. Trebuie să vorbim mai mult despre beneficiari și să știm mai multe despre micro-întreprinderi, astfel încât acest instrument să poată acționa mai bine țintit. Important e și faptul că cam lipsește finanțarea, consilierea și formarea. Și aceste lucruri sunt um, subliniate și acestea lipsesc sub EAZI. E un instrument mai mult politic care, pe lângă sprijin financiar, trebuie să le dea oamenilor și un sprijin în formare, de exemplu, sfaturi de afaceri sau în ceea ce privește contabilitatea. S-au uh, depus numeroase amendamente și la câteva vreau să fac referire. E clar că ar fi foarte bine să existe puncte de contact în statele membre și să fie mai bine dezvoltate microcreditele, să existe mai multă publicitate pentru acest instrument. Acest lucru apare în amendamentele 33 și 34. Apoi, e important să existe și o punere în aplicare mai metodică și în ceea ce privește colectarea datelor, pentru că sunt greu de evaluat toate aceste date și să vedem care sunt într-adevăr companiile care ajută la ocuparea de locuri de muncă. Acest lucru apare în amendamentul 71. Apoi, pentru raportor, ne e destul de clar amendamentul 42 în care, a, care nu prea merge cu structura raportului, dar a fost totuși depus. Apoi, în ceea ce privește un codex, în ceea ce privește micro-întreprinderile, la 21, apoi a fost împins la cifra 3 acest aspect și apoi la 17, unde apar acele înțelegeri între furnizorii de credit și EIF. Aceste propuneri sunt după Uh, propunerea, după părerea raportorului, nerealizabile. Și apoi, în ceea ce privește acest codex, acesta trebuie să apară și la cifra 10. La 43 și 44, aceste amendamente cer uh, o participare la capital prin acest instrument de microfinanțare. E o idee interesantă în fel ca Sociedad de Laboradas din Spania, îmi scuzați pronunția spaniolă, spune vorbitorul, după cum vede raportorul lucrurile, acest lucru ar putea fi pus în aplicare doar cu anumite limite și nu e posibil să fie pus în aplicare în toate statele membre. Pentru că participarea la capitala unui participant trebuie să aibă loc după anumite norme legislative și acestea trebuie să existe pentru puține dintre micro-întreprinderi. Importantă e și um, legătura dintre EAS și fondurile sociale europene. Trebuie să fie aici o sinergie, cum apare propunerea la amendamentul 90. Apoi, există multe amendamente, așa cum vă spuneam, și de aceea domnul Sven Schulz va căuta amendamente de, pro, de compromis, va pregăti și alte propuneri și apoi raportorii din umbră uh, sunt cei care înscris vor prezenta și ei părerile lor, conform calendarului. Și apoi vor exista și niște întâlniri personale la sesiunea plenară din octombrie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, George Bach, spune președintele, și mulțumim raportorului. Acum trecem la Javi Lopez. Maxim două minute. Mulțumesc, da, vă și foarte succint. Mai întâi, Vreau să-i mulțumesc colegului, chiar dacă Sven a putut să fie astăzi aici, dar îi mulțumesc pentru eforturile sale. Mm, cred că a făcut un document bun pe care îl putem elabora și dezvolta în perioada următoare. De asemenea, sunt mulțumit și de amendamentele depuse, aproape 100 la număr. Cred că grupurile au o idee comună despre destinația noastră finală. Sunt 4-5 lucruri însă pe care vreau să le subliniez. Mai întâi, vidul de informații pentru anumite programe în ceea ce privește impactul lor sau în ceea ce privește instrumentul financiar. doi. Vrem să consolidăm uh, intermediarii nebancari și rolul lor. Pentru că există o gamă variată de consumatori care ar putea să facă uz de aceste programe. Și, uh, de asemenea, calitatea este importantă. Trebuie să uh, limităm și diferențele de gen și să găsim o cale să facem asta și, de asemenea, să îmbunătățim asistența post-împrumut. De pildă, o audiere și, în sfârșit, să analizăm impactul social pentru a ne concentra pe sub, proiectele care au un impact social pozitiv. Acestea sunt cele 4-5 puncte pe care vreau să le mulțumesc, să le menționez, sigur vom lucra bine împreună. Mulțumim, domnic Trepeziu, vă rog. Dar în primul rând vreau să spun și eu, ca antevorbitorul meu, că raportul, că raportorul domnul Schwab ne-a dat o bază foarte bună pentru inițiativa de microfinanțare la nivel european. Cele 99 de amendamente pe care le menționa domnul Bach aduc anumite îmbunătățiri micuțe, însă din păcate și lasă de dorit. Câteodată am impresia că această Comisie pentru Ocupare și Afaceri Sociale e un fel de loc de centralizare pentru mai mult socialism și capitalizare. Însă, da, trăim pe o economie de piață, piața de muncă este o piață importantă despre care trebuie să discutăm. Două feluri de amendamente s-ar, îmi, îmi, îmi sunt foarte clare și anume trebuie să fie sprijiniți cei din uh, grupurile marginale. Domnul Petriciolo din PPN vorbea acolo în amendamentul despre tineri, pensionari, divorțați, părinți, oameni care provin din uh, regiuni defavorizate la nivel rural și femeile. Acestea ar fi categoriile care apar acolo. Eu aș vrea să fim de acord cu acest amendament, dar nu putem să spunem că toți oamenii sunt uh, Uh, într-o situație defavorabilă. Sistemul nu poate funcționa așa. Apoi există un tip de sprijin care se repetă de mai multe ori și anume în ceea ce privește o consiliere și o formare din partea celor care oferă microcredite. Da, cred că e bine, însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu costurile pentru aceste tipuri de consiliere și formare, să nu fie niște costuri suplimentare, ele se poate să fie uh, realizabile din punct de vedere economic. Și apoi, în multe state există bănci, un sistem bancar disfuncțional. I-am auzit și pe experți la audiere care ne spuneau că, de exemplu, sistemul bancar din Bulgaria, în acesta 20% dintre credite sunt rele. Apoi, în Italia, nivelul e la fel de înalt. Avem nevoie de o nouă de un nou proiect al sistemelor banc- bancare. Acest sistem de microfinanțare nu trebuie să ajute băncile să se uh, ocupe în continuare de bani europeni, dar uh, în folosul clienților lor. Apoi, cei care cer asemenea credite, trebuie să ne asigurăm că aceștia nu au niciun fel de alt acces la credite pe piață și asta înainte ca să intre aceste persoane în sistemul de microfinanțare. În Olanda există deja asemenea practici și cred că putem învăța ceva și noi din experiența acestora. Apoi mai există uh, categorii mai puțin defavorizate și acestea trebuie să fie sortate, însă am auzit că și în octombrie și într-o altă săptămână um, în octombrie vom mai discuta și să vedem ce ne spune raportorul despre toate acestea. Mulțumesc! Mulțumim și acum Renate Weber din para ALDE are cuvântul, dar colega mea îi ține locul. Allow me to express... Deci, colegi, mai întâi uh, dați-mi voie să exprim scuzele doamnei Renate Weber pentru că n-a putut să fie prezentă la reuniunea de astăzi și să citesc câteva rânduri în numele său ca raportor din umbră ALDE pentru acest dosar. Uh, doamna Weber îi mulțumește raportorului pentru munca depusă în acest dosar și așteaptă cu nerăbdare să continue um, lucrările alături de el. Amendamentele lor uh, au adus foarte puține lucruri în plus la acest raport. Printre uh, lucrurile pe care le sublinează ele se numără uh, potențialul um, instrumentului european de microfinanțare de a crea locuri de muncă în locurile unde numărul persoanelor dezavantajate și vulnerabile este mai mare decât în altele, contribuind astfel la coine socială și uh, inclusivitate. Uh, Alte amendamente s-au concentrat pe conștientizare la nivelul statelor membre în cadrul comunităților cu privire la acest instrument, la beneficiile sale și mai ales la modul de a-l uh, accesa și utiliza pentru atingerea obiectivului său final. Pe de altă parte, Renate consideră că este foarte important ca statele uh, membre să facă schimb de date și de cunoștințe între ele privind performanța uh, instrumentului de microfinanțare pentru a învăța unele de la altele și a pune mai bine în aplicare instrumentul. Observație pozitivă se referă la faptul că Printre obiectivele generale ale acestui program, Comisia a inclus promovarea mobilității uh, lucrătorilor, uh, includerea dimensiunii și includerea dimensiunii de gen. În sfârșit, uh, doamna Weber dorește să întrebe în ce măsură există o posibilitate de a îmbina două instrumente europene foarte importante, adică cel de microfinanțare și cel de, pentru participarea financiară a angajaților. Uh, din perspectiva uh, raportare din umbră ALDE, astfel am putea foarte bine să oferim un plus de capacitate șomerilor care vor să-și lanseze propriile micro sau mici afaceri, dar fie nu au fonduri, fie uh, au, dar nu suficiente. Mulțumesc frumos! Suba dran. Ines. Mulțumesc, Ines ar trebui să urmeze, nu e în sală, atunci rima Deli din partea verilor nu se află în sală, însă Gin Lambert e. Thank you, this I'm, uh, Mulțumesc și eu îi țin locul Karimei Deli în această după masă, care vă transmite scuzele ei și mi-a dat câteva puncte pe care să le uh, prezint. Evident, și noi dorim să-i mulțumim raportorului, dar totodată spunem că acesta fiind un instrument de microfinanțare, progres ar trebui, prin urmare, să atingă cât mai, un număr cât mai mare de beneficiari și nu să se concentreze doar pe uh, șomeri, fiind totodată și o cheie pentru ca noi veniți să intre pe piața muncii. Să nu uităm că am votat un raport excelent privind uh, economia socială și de solidaritate și ar fi păcat să nu menționăm acest lucru aici și să facem o legătură, fiindcă și microfinanțarea poate genera ocuparea forței de muncă și ajuta oamenii în vremuri de criză. Însă avem și pe ordinea de zi și garanția pentru tineri, să nu uităm deci nici pe tineri, nici pe cei vârstnici, pentru că ei suferă cel mai mult de la criză, din cauza crizei și le este cel mai greu să acceseze credite. Prin urmare, Comisia trebuie să monitorizeze beneficiarii pe grupe de vârstă și ne pare rău că instrumentul nu și-a îndeplinit încă obiectivul în ceea ce privește finanțarea întreprinderilor, mai ales din cele din economia socială și de solidaritate. Salutăm însă chiar și așa faptul că Există uh, tot felul de acțiuni care sunt susținute. Și, desigur, trebuie să ne asigurăm că EFSI se adresează și el finanțării uh, economiei sociale și de solidaritate pentru a contribui la obiectivele 2020, în special în ceea ce privește reducerea sărăciei. Uh, în concluzie, așteptăm uh, continuarea cooperării cu raportorul pe acest raport. Mulțumesc! Mulțumim și acum Tiziana Beghin din partea FTD, nu, nu e nimeni. Atunci Mara Dizotto, ENF, tot nu se află în sală. Atunci voi da cuvântul cui? Nimeni nu dorește să mai cuvântul? Nu? Nu e cazul? Andreea Maier, din partea Comisiei, ați dori să spuneți ceva pe subiect? Vă rog. Thank you very much for this interesting discussion and the amendment proposals. Mulțumesc pentru discuția interesantă și pentru propunerile de amendamente. Ați spus mai devreme că ne aflăm la jumătatea uh, implementării acestui instrument. De fapt, suntem chiar către sfârșitul perioadei de punere în aplicare. Avem uh, noi contracte doar până în aprilie. Prin urmare, este cam târziu ca în această etapă să facem schimbări radicale. Însă, vestea bună este că multe propunerile dintre propunerile menționate aici vis-a-vis -vis de raportare sau construirea capacității și transparență sau codul de bună conduită au fost deja abordate în instrumentele financiare EASY Știți probabil că am început implementarea anul acesta și uh, am mers totul foarte bine, mai ales în ceea ce privește garanțiile EASY, chiar dincolo de așteptările noastre și fondurile pe care le avem acum acoperă doar 40% din bugetul pentru garanția de microfinanțare și s-ar putea ca la sfârșitul de, perioadei de programare să rămânem chiar fără buget. Uh, de asemenea, există un element pentru susținerea întreprinderilor sociale pe care nu le-am putut uh, întotdeauna susține prin microfinanțare în instrumentul anterior și am văzut că foarte multe propuneri de amendamente se referă la vizibilitate. Poate ca punct de uh, începere, Comisia încearcă să îmbunătățească vizibilitatea microfinanțării și finanțăm o rețea care organizează o zi europeană a microfinanțării pe 20 octombrie, săptămâna viitoare, va avea loc întâlnire atât la nivel european cât și în statele membre. Prin urmare, sperăm ca astfel uh, punctele noastre de microfinanțare să devină mai vizibile pentru toată lumea. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi și vom mai dis- vom vota în data de 10 noiembrie acest raport în Comisia EMPL. Vă mulțumesc și cu asta trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume îndeplinirea obiectivului vizând combaterea sărăciei în contextul creșterii costurilor pentru gospodării. Taumaș Meserici este raportor și ne dorim să avem un schimb de opinii cu părțile interesate și de aceea îi salut din partea Comisiei pe Christoph Marshall Dombra și din partea um, rețelei anti-sărăcie, Shell Jones, și apoi de la Building Performance Institute Europe, Eleni Conoaziu, îmi cer scuze pentru pronunție, zice președintele și Sianța Rodolin. În ordinea în care v-am prezentat, fiecare dintre dumneavoastră are timp câte 5 minute pentru a spune care e poziția pe această temă. În primul rând, domnul Cristof Marșal Dombra. Și după aceea vom discuta între raportorii din umbră, în ordinea pe care o știm și pe care o am pe lista mea. Vă rog. Jetzt bin ich irritiert. Da fehlt uns jemand. Christoph Marschall Dombra. Domnul Christoph Marschall Dombra. Nicholas Costello is speaking, we're colleagues. Done. De fapt, Nicolas Costello va vorbi. Uh, thanks very much for the invitation. I just... Vă mulțumesc mult pentru invitație. Niște observații scurte pe subiect. Este clar că costurile pentru gospodării sunt foarte importante și care afectează un număr mare de oameni într-un mod grav. Aș dori să menționez un fel prin care munca Comisiei este cea care ajută și sprijină statele membre să țină cont și de acest element atunci când uh, se axează pe rezultate. Noi am lucrat împreună cu Comisia pentru Protecție Socială pe subiect. În cadrul studiului există niște considerente foarte detaliate despre cum să se țină cont de costul pentru gospodării, pentru că există niște provocări specifice care au de-a face cu distribuirea costurilor, ciclul de viață al oamenilor și așa mai departe. Deci e clar că noi recunoaștem care e importanța de a ține cont de costurile pentru gospodării și vrem să sprijinim statele membre să țină cont de creșterea costului pentru gospodării și să vadă care ar fi veniturile adecvate care ar trebui să fie uh, la dispoziție și asta prin bugete de referință. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum, din partea rețelei antisărăcie, doamna Jolens, dacă am pronunțat corect, da, mulțumesc foarte mult din partea acestei rețele. Vă mulțumesc că m-ați invitat să particip la audiere. Eu am vrut să pun totul într-un context mai larg. Cred că trebuie să vorbim uh, mai mult despre strategia antisărăcie pe care o avem în Europa 2020. Să recunoaștem foarte clar faptul că există o lipsă de progres în ceea ce privește eradicarea sărăciei. Avem o creștere pe toți cei trei indi, indi, indicatori, riscul de sărăcie și de asemenea în ceea ce privește intensitatea muncii și avem o lipsă de 6 milioane față de ceea ce aveam în anul 2010. Și acest lucru duce și la o polarizare și la dezechilibre în Europa, unde am avut crești, îmbunătățiri în sărăcie doar pentru trei state membre. S-au făcut comparații între 48% în Bulgaria în comparație cu 14% în Republica Cehă. Deci vedem o Europa polarizată în acest domeniu. Trebuie să recunoaștem că nu toate grupurile sociale sunt tratate în mod egal. Trebuie să vedem care sunt impactele specifice pe femei, pe părinți unici, pe gospodării, pe minorități, pe migranți și să facem referire și la grupuri specifice, cum ar fi persoanele fără adăpost și apoi să vedem care este rolul cheie al asigurărilor sociale, să ne asigurăm că oamenii au un venit ca atare, astfel încât să facă față costurilor în creștere. Totul trebuie pus în acest context. Apoi trebuie să vedem situația și de la nivel strategic și sper că raportul va acoperi aceste goluri. Ce s-a întâmplat cu um, revizuirea la jumătatea mandatului privind Europa 2020, nu avem nimic în acest sens. Probabil există această invizibilitate a obiectivului primind sărăcia și și în liniile directoare ale lui Juncker și raportul președinției și apoi realitatea că țintele pe care le avem nu sunt ambițioase, nu doar că au eșuat, dar și țintele naționale care au fost puse nu le ating pe cele de la nivelul Uniunii Europene. Avem această diferență de 8 milioane despre care vă vorbeam și țări care nici măcar nu folosesc indicatori pentru acest domeniu. Apoi, impactul austerității, trebuie să vorbim și despre el și apoi rolul Uniunii Europene în promovarea unora dintre aceste politici. Reducerea veniturilor pe gospodării. Faptul că au existat tăieri în um, asigurările sociale, în diferitele tipuri de acoperiri care există, eligibilitate, durație, durar, durată, costuri în ceea ce, tăieri în ceea ce privește serviciile, apoi domeniul medical, educare, îngrijirea copiilor și produse cheie și servicii cheie și acestea sunt acum evaluate. Energie, tot felul de domenii cheie care trebuie analizate. În ceea ce privește sărăcia, aceasta afectează studiile pe care le avem pentru că afectează una din cinci familii. Și accesul lor la energie este foarte un element important care trebuie integrat în această strategie. Și prețurile și consumul trebuie să fie luate în considerare. În ceea ce privește ce trebuie să facem, trebuie să discutăm de acest nivel strategic. E nevoie de politici economice care să ducă la obiective sociologice. Avem nevoie de ținte mai eficiente în ceea ce privește sărăcia. Statele membre trebuie să folosească toți cei trei indicatori indicatori și să-i supravegheze. Apoi avem nevoie de recomandări în ceea ce privește sărăcia în fiecare țară. Trebuie să existe o dimensiune socială consolidată, cu o strategie consolidată în ceea ce privește obiectivele privind combaterea sărăciei. Și asta dacă ne dorim să avem o șansă ca într-adevăr să înregistrăm progrese și pe acest domeniu. Și apoi și pe grupurile tematice și investițiile sociale, de exemplu investirea în uh, copiii, cea cum poate fi abordată problema persoanelor fără adăpost. De asemenea, venitul trebuie să fie crescut pe parcursul întregul, întregului ciclu al vieții. Salariile trebuie să fie luate în vizor salariile minime, 60% dintr-un salariu mediu și un salariu minim care să fie asigurat, ar trebui un cadru în acest sens sau un plan de acțiune să se meargă în această direcție. Chiar s-a discutat despre acest lucru la Congresul Sindicatelor din acest an. Și vreau să vorbesc despre sărăcia energetică, e un domeniu cheie și aici trebuie să vedem cum pot fi reduse prețurile și, prețurile și redus consumul și toate acestea să fie legate de locuințele sociale. Astfel am putea ajunge la o situație în care toată lumea câștigă și aș face niște recomandări în acest sens. Reglementarea prețurilor joacă un rol cheie săracii consumă mai mult, așa că nu putem pur și simplu să lăsăm la o parte reglementarea prețurilor. Trebuie să încercăm să reducem și consumul de energie al oamenilor. Ne dorim definiții în ceea ce, și măsurători în ceea ce privește sărăcia energetică, care există în directiva din 2009, dar nu sunt puse în aplicare. Directiva privind eficiența energetică. Credem că Comisia ar trebui ca un procentaj din uh, pachetul de investiții să fie uh, dus pentru a face astfel încât clădirile să fie mai eficiente din punct de vedere energetic și modificate în acest sens. Apoi, reglementatorii trebuie să fie cei care răspund impactul social și ei nu răspund de acest lucru acum deși operează pe un principiu care cere simplicitate, faptul că și acum noi analizăm și competitivitatea. Trebuie să existe un, consil, un consiliu de consiliere unde să fie implicate și ONG-urile și sindicatele, astfel încât să existe un adevărat dialog ce se întâmplă cu prețurile și cum se leagă toate acestea de sindicat. Bugetele de referință, cum s-a subliniat, sunt o cheie de rezolvare a situației, însă e nevoie și de un dialog cu oamenii care chiar se confruntă cu aceste probleme, pentru că altfel nu putem să găsim niște soluții reale. Vă mulțumim foarte mult! Și acum are cuvântul doamna Contonhazio. Good afternoon and thank you very much for the Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. În următoarele minute voi încerca să vă spun care au fost descoperirile făcute în raportul nostru anul trecut în ceea ce privește sărăcia. în ceea ce privește combustibilul. Această sărăcie de combustibil e importantă nu doar pentru țările din climate reci, ci și pentru țări cum sunt Grecia, Portugalia și acestea suferă foarte mult de sărăcia energetică, de combustibil. Trebuie să vedem ce fel de măsuri s-au luat până acum și ce se poate face în viitor pentru a aborda această problemă. Ce am văzut noi? În majoritatea țărilor, guvernul se axează pe, sub, pe Um, stimulente în ceea ce privește combustibilii fosili. Însă aceste măsuri nu sunt, măsuri nu sunt soluția dorabilă pentru problemă, pentru că acestea nu generează niciun fel de plus valoare, nu își aduc contribuția la creștere economică și au nevoie de fonduri din bugetul public continue și în creștere. Și acestea tratează mai mult efectele și nu cauza problemei. Pe de altă parte, multe programe din multe state ne-au arătat faptul că energia eficiență, eficiență energetică e singura soluție. E nevoie și de o reducere a costului energetic, ne trebuie un mediu mai sănătos și avem și rezultate în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și, bineînțeles, și un consum energetic redus are și alte beneficii. Așa că, pentru noi, este clar că politicile existente trebuie să fie schimbate. Și, bineînțeles, acest lucru poate fi făcut doar urmând anumiți pași. În primul rând, trebuie să definim problema. Deși știm în general ce înseamnă această sărăcie a Um, energetică a materiilor prime, nu există o definiție oficială. Un al doilea pas ar fi să măsurăm problema, să știm scara acestei probleme. Pe aceasta trebuie să o cunoaștem astfel încât să vedem ce fel de politici trebuie să punem în aplicare. Iar al treilea pas și cel mai important ar fi următorul să planificăm și să punem în aplicare o strategie pe termen lung, durabilă. Bineînțeles, niște fonduri UE crescute ar duce la o ameliorare a problemei, dar și în bugetul de acum ar trebui să existe o schimbare în buget. Guvernele trebuie să se concentreze mai mult pe măsuri de eficiență energetice și mai puțin pe Uh, tot ceea ce înseamnă combustibil fosil. Și aș dori să termin prin a da exemplul Regatului Unit. E una dintre țările care uh, s-a confruntat cel mai mult cu sărăcia energetică, o strategie pentru sărăcia energetică și un buget pentru aceasta. E una din puținele țări care are o definiție, dar, bineînțeles, nu fac totul așa cum trebuie. Însă eu cred că au început să învețe din greșelile lor și la începutul anului au publicat uh, o nouă strategie revizuită privind sărăcia energetică care leagă această problemă și eliminarea ei cu măsuri de eficiență energetică. Între scopurile lor menționează și faptul că până în anul 2020 cât de multe gospodării ar trebui să își schimbe consumul energetic, dar însă nu e foarte clar și foarte concret, însă e un pas foarte bun. Mulțumesc! Dankeschön. Und nun für die Fianza, Frau. Mulțumim frumos și acum doamna Olm. Um, thank you. Mulțumesc domnului președinte și raportorului și comisiei pentru ocazia oferită să particip la acest schimb de opinii. Mulțumesc și pentru inițiativa importantă pentru că uh, sărăcia familiilor și prețurile energiei, sărăcia energetică sunt chestiuni foarte importante în momentul de față. Sunt de acord cu colegele mele în legătură cu importanța renuirii ambițiilor privind obiectivul privind energie și consolidarea semestrului european în acest sens. Vreau să subliniez că lipsa de progrese privind obiectivul uh, legat de sărăcie se datorează, după părerea mea, unei proaste puneri în aplicare. Și îmi doresc să subliniez faptul că e loc de acțiuni concrete pentru a sprijini progresul în anumite domenii tematice. Parlamentul European a recunoscut acest lucru de altfel și de aceea a cerut de multe ori uh, um, o strategie europeană pentru uh, cei care nu au uh, un adăpost și a cerut să se lupte împotriva excluziunii sociale pe bază locuinței. Deci, excluziunea socială datorată locuinței din cauza unui domiciliu inadecvat sau lipsei de locuințe este o problemă gravă în Europa astăzi uh, și de ce în ce mai uh, des uh, um, oamenii nu reușesc să plătească, să-și plătească cheltuielile legate de locuire. Astăzi, din ce în ce mai mulți oameni plătesc peste 40% din venit pentru locuire și chiar dacă nu există o definiție europeană, știm în general de unde vine problema, cifrele arată că un sfert din familiile sărace din Uniunea Europeană nu reușesc să-și încălzească suficient locuințele din cauza prețurilor. Și în țările din Est și Sud, în Bulgaria, de exemplu, 70% din familiile sărace nu își pot încălzi suficient locuințele. În Grecia a crescut dramatic numărul acestora uh, odată cu criza și 48% din familiile sărace uh, în momentul de față nu reușesc uh, să-și încălzească locuințele, erau doar 30% în 2008. Știm că proasta calitate a locuințelor în Uniunea Europeană este o cauză majoră a sărăciei în domeniul energiei și sunt de acord cu colegile mele uh, că trebuie să ne concentrăm pe măsuri viguroase de eficiență energetică pentru a ajuta pe săracii care trăiesc în locuințe ineficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Astfel se poate uh, ameliora situația sărăciei energetice. Știm că impactul asupra sănătății fizice și uh, psihologice, îndatorării și altor dimensiuni din viața persoanelor este foarte importantă. Eficiența energetică este un domeniu major al politicilor europene și ne oferă oportunitate unică de a pune capăt excluziunii în domeniul locuirii prin ameliorarea locuințelor și prin rezolvarea problemei sărăciei energetice în același timp. Fondul European de Investiții Strategice este un instrument important pentru a ameliora eficiența energetică și anumite țări au arătat exemple pozitive pentru folosirea acestor um, um instrumente pentru renovarea locuințelor, um, dar uh, e important ca aceste intervenții, intervenții să fie țintite spre persoanele care au cel mai mult nevoie de ele. Deci, astfel, se poate rezolva problema locuințelor de proastă calitate, problema sărăciei energetice și eficienței energetice împreună. Deci, prin aceleași măsuri, astfel se pot crea locuri de muncă, menține locuri de muncă, se reduce rata anumitor boli și, în general, se promovează incluziunea socială. E nevoie de mecanisme de finanțare care să elimine barierele um, pentru a ținti um, instrumentele spre persoanele cele mai vulnerabile. Multe dintre persoanele cele mai sărace din Europa uh, trăiesc în locuințe private de proastă calitate și deci uh, intervențiile trebuie țintite spre proprietarii acestor locuințe. Pentru a se face progrese privind uh, rata sărăciei trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe punerea în aplicare, eficiența energetică prin renovare trebuie îndreptată spre persoanele cele mai sărace care trăiesc în aceste locuințe și trebuie să folosească cât mai bune toate instrumentele disponibile în acest scop. Uh, publicăm un raport privind um, excluziunea socială în domeniul locuințelor în Europa. E vorba de uh, costurile locuirii și um, sărăcia energetică. Studiul va fi disponibil de pe 19 noiembrie încolo și vom disemina cât mai larg acest raport. Vă mulțumesc! Äh, Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul raportor Tomas Meseric. Thank you, Chair. I'm sorry for this. I hope it works. Mulțumesc, domnule președinte, dar uh, microfonul vorbitorului face mult scomod și practic nu funcționează. Thank you. Um, Mulțumesc. întâi aș dori să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ne-a permis să organizăm acest schimb de opinie, această audiere. Mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a promova prime idei pentru acest raport și mulțumesc uh, invitatelor noastre care au uh, participat la această audiere și ne ajută să înțelegem mai bine despre ce trebuie să fie vorba în acest raport. Bineînțeles, nu pot să nu fiu de acord cu cele spuse. Suntem uh, de acord în legătură cu uh, problema, cu care este problema, dar doresc să subliniez faptul că punctul de plecare trebuie să fie că, indiferent ce facem, pentru ca obiectivul de luptă împotriva sărăciei din uh, UE 2020 este un lucru bun. Deci, trebuie să afirmăm că avem un obiectiv de luptă împotriva sărăciei dacă e suficient de ambițios, asta e altceva, dar problema este că ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de el. Și sărăcia energetică sau legată de combustibili uh, este strâns legată de sărăcia general. Uh, mai întâi, de ce sărăcia energetică este importantă, fără a uita alte tipuri de sărăcie. Doresc doar să subliniez care este aspectul specific al acesteia un element specific sărăciei energetice este faptul că e nevoie de o investiție importantă inițială pentru a ieși din această situație și um, nu e întotdeauna cazul pentru alte tipuri de sărăcie. Deci, dacă locuiești într-o locuință ineficientă din punct de vedere al uh, energiei, vei, va trebui să cheltuiești mult mai mult pentru energie, pentru combustibil, pentru încălzire decât grupurile mai bogate. Deci, persoane sărace uh, au dificultăți să iasă din această capcană a sărăciei. Și în al treilea rând, dar nu în ultimul rând, în multe state membre există o lipsă de elasticitate a ofertei în domeniul uh, Um, locuirii în domeniul energiei pentru locuințe și de aceea de multe ori persoane sărace nu au posibilitatea de a alege pentru um, a-și actualiza sau pentru a-și modifica consumul de energie. Există un aspect regional um, pe care vreau să subliniez. Eu vin dintr-o țară din Europa de Est și pot să vă spun că uh, percepția noastră este că există o diferență importantă între regiunile Europei. Bineînțeles, toate tipurile de sărăcie energetică există în toate statele membre, dar în estul Europei mai des problema este a lipsei de venituri sau veniturilor insuficiente în Europa de Est și de Sud, includem și Grecia aici, iar în Europa Occidentală e mai repede vorba de condițiile de locuire, de faptul că clădirile sunt ineficiente și deci uh, se consumă mult, mult combustibil pentru încălzire pentru că se pierde această căldură. Această problemă nu există în estul Europei sau dacă există, este marginală. Dar Există uh, un um, sector de locuințe sociale destul de important în Europa Occidentală și dacă ești proprietar de clădire prost construită, ineficientă sau ești locatar <clears throat> într-un, uh, într-o locuință socială, problema este definită diferit. De aceea doresc să subliniez, această, subliniez această diferență, dar doresc să spun de asemenea că problema trebuie abordată la nivel european. Din motivul foarte simplu că este o problemă care se constată în întreaga Europa, nu este o problemă regională, chiar dacă prezintă forme diferite în diferitele regiuni. Și în funcție de definiția pe care o alegem, populația afectată este mai mică sau mai mare și putem estima că aceasta reprezintă între 5 și 15% din populația totală. Deci sunt oameni afectați de un tip de uh, sărăcie energetică în funcție de cum definim această sărăcie energetică. Deci e clar că ea afectează un sector destul de mare din populația europeană. Apoi, avem nevoie de o soluție la nivel european, mai ales pentru că statele membre nu doresc neapărat să investească în programe țintite, în programele țintite pe care le dorim. De aceea, Comisia și Parlamentul trebuie să încurajeze aceste programe și ajung la sfârșitul intervenției mele. În același timp, dorim dacă se poate să existe o definiție comună a sărăciei energetice. Chiar dacă ea, ă, sărăcie energetică, poate fi definită, definită în diferite tipuri și nu doresc să spun eu aici care este definiția cea mai rațională, dar clar este că nu e doar o chestiune de alegere tehnică, ci politică. Pentru, a pentru că definiția va afecta uh, grupurile vulnerabile, de aceea definiția nu e doar ă, strict tehnică. Iată ce doresc să subliniez. Apoi, am dori să existe o acțiune imediată în favoarea grupurilor celor mai vulnerabile, pe care le considerăm ca fiind cele care au întârzieri mari în plata întreținerii sau uh, cărora li s-a tăiat furnizarea de energie și pentru aceste grupuri am dori un moratoriu imediat. Nici o locuință nu, unei locuințe nu ar trebui să i se taie uh, încălzirea sau uh, combustibilul din cauza neplății facturilor. Și apoi, după ce definim problema, deci după ce vom fi definit sărăcie energetică, va fi mai ușor să găsim modalități țintite de a folosi fondurile de coeziune, de exemplu, și programele din cadrul acestora, avantajând programele care sunt sustenabile pe termen lung, și de altfel invitatele noastre au subliniat acest lucru, dorim programe din fondurile de coeziune pe pentru renovarea de clădiri, renovări țintite pentru a ameliora eficiența energetică a locuințelor și astfel reducându-se consumul și, bineînțeles, acest, aceste acțiuni au un efect imediat asupra chestiunilor de sănătate legate de sărăcie energetică și, în același timp, pe termen mai lung, se creează locuri de muncă ecologice care, de asemenea, sunt importante pentru viitorul Europei. Iată, ă, care sunt principalele idei pe care se va baza raportul. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la raportorilor din umbră. Claude Roland. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc invitatelor noastre pentru prezentări și aș dori să prezint trei idei. Mai întâi, în legătură cu cât reprezintă cheltuielile pentru locuire în bugetul femeilor, ă, familiilor celor mai sărace. Ei bine, e vorba de uh, sume pentru locuințe și pentru energie, strâns legate. De aceea e important că în toate statele membre, în toate regiunile, trebuie să existe politici dinamice pentru locuințele sociale, dar care să fie asociate cu politici de eficacitatea energetică a acestor locuințe, pentru că știm că locuințele persoanelor celor mai sărace sunt și locuințele care pun cele mai multe probleme de proastă calitate energetică. Apoi, abordarea noastră trebuie să fie diferențiată în funcție de tipurile de populație sau, în orice caz, pe categorii de populație. Mă gândesc aici la tineri, și observăm că, odată cu criza și cu creșterea șumajului în rândul tinerilor, că apar probleme specifice în uh, sărăcia tinerilor și aceleași procese, aceleași uh, tendințe apar și în sărăcia persoanelor celor mai în vârstă. De exemplu, pentru familie sau persoanele în vârstă care au propriul, propria locuință, deci sunt proprietari și uh, cele care sunt uh, în chirie. Trebuie să acordăm importanță de asemenea familiilor monoparentale, care sunt altă categorie specifică și, în fine, trebuie să analizăm ce se întâmplă la nivelul sărăciei la oraș, deci în mediul uman, uh, urban, dar și în mediul rural, pentru că și aici există o sărăcie poate mai puțin vizibilă, dar existentă. Un alt element important este importanța sistemelor de protecție socială. Să observăm în diferitele state, când facem analize, dacă există un sistem de protecție socială mai dezvoltat sau mai puțin dezvoltat, nivelul sărăciei variază. În consecință, de aceea doresc să, să subliniez și asupra dinamicilor legate de ocupare, pentru că un factor foarte important pentru a ieși din situația de sărăcie este locul de muncă. Și aici un rol esențial la um, dispozitivele de, inser de inserare socială și toate celelalte norme sociale. Mulțumesc! Vă mulțumim, doar niște observații intermediare. Înțeleg acum că aceste subiecte duc la o nevoie acută de dezbateri, însă vă rog să avem respect pentru Um, cei care vorbesc să nu avem discuții personale între noi, acestea ar trebui să fie mutate în afara ușilor pe hol. Vă rog frumos. Și asta pentru că am simțit nevoia să intervin acum. Bun, doamna Nia Petra Cumpula Natri are cuvântul. <clears throat> If I look nervous and, and busy, it Mulțumesc. Uh, par foarte agitată pentru că e audieră și la ITRE și sunt raportor din umbră și acolo. Uh, pentru raportul uh, de acolo și trebuia să fiu și acolo și aici de, deodată. Dar am venit deocamdată aici. Din păcate, digitalizarea nu mă ajută să fiu în ambele locuri deodată marile întrebări uh, vis-a-vis -vis de ce se poate face la nivelul european este să analizăm uh, aspectul social al uh, semestrului european și să vedem ce au făcut statele membre până acum, măsurile care, ce măsuri au luat până acum. Prin urmare, cred că este foarte important ca acest, această comisie să lucreze în continuare la, în colaborare cu Comisia pentru a elabora liniile directoare ce să ajungă la statele membre. Nu știu dacă s-a vorbit uh, despre Ziua Internațională pentru uh, Sărăcie, este o zi a Națiunilor Unite, este o zi specială. În Finlanda uh, e ziua în care toți politicienii și toți, uh, toate ONG-urile se gândesc la cum să continue. 80% din uh, persoanele fără adăpost din Finlanda trăiesc în zona uh, metropolitană și de aceea trebuie să susținem și um, Fondul Social European pentru a asigura coerență și în, cazul, în cadrul statelor membre, fiindcă altfel ei, ele o să uh, folosească pentru politica de inovare și așa mai departe. Deși părerea mea este că ar trebui ca un procent să fie acordat pentru um, coeziune în acest sens. Sunt membră și în Comisia ITRE și în uh, pen- pentru energie și acolo se vorbește foarte mult și despre uh, acest uh, subiect al politicii energetice, astfel încât uh, să evităm sărăgia energetică, despre care s-a vorbit destul de mult și aici. Cred așadar că este important să cooperăm între noi ca eurodeputați și în acest sens. Perspectiva asupra grupurilor vulnerabile este un alt aspect uh, important. N-am auzit dacă s-a vorbit despre studenți și știu că am avut și un aviz de la FEM și eu lucrez, am discutat cu oameni de acolo și știu că ei uh, analizează și situația persoanelor vârstnice. Adesea femeile în vârstă uh, sunt cele care nu au condiții de locuit adecvate de asemenea și uh, locurile de muncă pentru părinții care își cresc singuri copiii. Iar uh, copiii din aceste familii sunt viitorul Europei, așa că este important să știm cum să îi tratăm. Dialogul european uh, privind modelele sociale trebuie și el să fie activ și trebuie să vedem uh, care sunt uh, rezultatele bune și pe care um, să le ducem mai departe. Cam acestea ar fi reacțiile mele. Mulțumim, le amintesc vorbitorilor de cele două minute. Acum ar cuvântul Nicheriche. Nu e ceva personal, dar dacă nu vă încadrați în timp, nu vom termina la timp. Și dacă văd bine, Anegheric este acolo. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, stimate colege, sărăcia și costurile crescute în ceea ce privește locuirea sunt probleme grave pentru familiile europene. Copiii sunt astăzi, din păcate, pentru mulți, un risc de sărăcie. Și acest lucru duce la grave probleme sociale. Familiile sunt cele care luptă pentru existența lor. Două treimi din sărăcia copilor din Europa se bazează pe sărăcia părinților, sărăcia din familie. Și dacă ne uităm cu atenție, vedem că această sărăcie familială este în multe cazuri o sărăcie în felul următor. Chiar dacă există un venit cât de cât corespunzător, până la urmă totuși banii nu ajung pentru supraviețuirea zilnică. Costurile crescute în ceea ce privește locuirea duc familiile la sărăcie. Întrebarea e ce putem noi face politicienii împotrivă, astfel încât la nivel european să putem face ceva mai mult. La un an după ce sunt europarlamentari, eu vă spun convins că noi putem să facem multe dacă începem odată să, îi sprijin, să sprijinim familiile cu copii mulți, să fie un punct central pentru noi. Acest lucru este valabil, dar mulți copii din, uh, mulți colegi din multe grupuri politice din acest parlament ar putea să ajute dacă și-ar asculta familiile. Până acum, dezbaterile care aveau loc nu au ajutat pe nimeni. Eu, ca reprezentant al Partidului pentru Familie din Germania, sunt foarte interesant de acestea. Fac un lobby pentru familiile cu copii și e foarte, foarte clar că grupul meu e pentru acest proiect din propria inițiativă. Noi nu putem să ne urmărim obiectivele pentru împotriva sărăciei fără să ținem cont de familii, de familiile din Slovacia, din Austria și din alte țări. În Germania, în 1994, legislația de bază s-a schimbat și asta în detrimentul familiilor. Trebuie să vorbim și de acest fapt. Faptul că uh, că există costuri în ceea ce privește creșterea copiilor, există multe schimbări societale de care trebuie să ținem cont. Și concediul parental și așa mai departe nu sunt o, o, o epuizare a resurselor. Apoi, trebuie să vedem. Cremele, antirid și alte astfel de lucruri sunt până la urmă, care sunt până la urmă produse de copii, nu ajută cu nimic este acest copii care nici măcar nu cunosc vocea mamelor lor. Apoi, faptul că părinții nu mai au timp destul pentru copiilor din cauza profesiei pe care o au. Cei care rămân acasă sunt văzuți într-o situație proastă. Vorbim de salarii minim și de un uh, timp de lucru crescut și tocmai părinții sunt cei care lipsesc din preajma copilor lor din cauza tuturor acestor factori. Însă Europa are nevoie de copii. Am încercat să mă țin de timp, dar aș mai avea ceva de spus, însă trebuie să țin cont de faptul că mi-am depășit timpul. Totuși eu sper că vom rediscuta această temă și o vom regândi. Mulțumesc! Mulțumim, Enrique Calvi-Chambron. Vă rog, două minute. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În două minute o să vă spun doar trei lucruri. Sunt de acord cu tot ce s-a spus aici, însă cu mici excepții. Aș vrea să mă concentrez pe acest subiect într-o manieră oarecum științifică, și sunt uh, foarte de acord cu ce a spus raportorul. Insist pe trei lucruri. Este foarte dificil să uh, eradici uh, sărăcia în segmente diferite. Vorbești, se vorbește despre uh, locuință, uh, după ce apare problema sărăciei energetice și problema sărăciei în rândul copiilor. Uh, sunt sigur că uh, vor fi introduse toate aceste idei în uh, textul final, pentru că am, am uh, discutat toate aspectele. Da, familia și trebuie să revenim la toate tipurile de familii. Apoi, în mod inevitabil, trebuie să elaborăm foarte clar care este populația noastră țintă și să nu uităm că nu putem să plătim tot. Aceste populații nu sunt întotdeauna acolo unde te aștepți să fie. Este adevărat, în uh, sudul Europei, în estul Europei, în țări precum uh, a mea, dar uneori chiar și în centrul Parisului găsești uh, clădiri vechi cu migranți care nu sunt calificați în niciun fel. Deci, sunt de acord cu domnul Rolon. Trebuie să ne preocupăm foarte atent de țintă. Și, în sfârșit, și cu asta o să închei, să ne asigurăm cum finanțăm acest lucru. Trebuie să gândim practic, nu poate fi doar o idee frumoasă, ci aceasta trebuie și finanțată. Mulțumesc! Vă Mulțumesc frumos, Lynn Boylan. Nu se află în sală la ora aceea. FTD, nu, nu în sală. Și atunci Marabizotto, NF, nu, nu se află în sală. Și atunci îi dăm cuvântul domnului Martin. O să fiu foarte subțint. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus legat de sărăcie, dar cred că nu putem face nimic și nu este decât începutul sărăciei, care se va instala mult mai uh, confortabil în anii care va, vor veni. Doar în Franța știm că sunt 9 milioane de săraci. 9 milioane de săraci în Franța, cincea putere a lumii. Vă mulțumesc. Uh, Mulțumim. Din partea comisiei dorește cineva să ia cuvântul la cele auzite? Nu, nu e cazul. Sau totuși? Nu. Bine. Atunci, din partea pen, Mulțumesc foarte mult raportorului. Uh, foarte interesante ideile pe care doriți să le propuneți. Vreau să subliniez încă o dată importanța unei abordări integrate. Vrem să reducem sărăcia Acestea nu sunt idei noi, știm foarte bine ce funcționează. Problema este a, de a avea o abordare integrată pentru că oamenii să aibă acces la locuri de muncă de calitate și la servicii de calitate. Să nu uităm uh, imaginea de ansamblu, pentru că dacă nu, nu vom, ne vom atinge obiectivele. În ceea ce privește sănătatea energetică s-a discutat foarte multe uh, Uh, aspecte. Problema de a nu exista întreruperi în Europa este o propunere 100%, uh, foarte bună și o să o susținem 100%. Cred că este o efectivă infracțiune în Uniunea Europeană ca oamenii să, oamenilor să li se refuze accesul la uh, servicii elementare. Mulțumesc. Uh, Vă mulțumim. Building Performance Institute Europe. Much, uh... Nu am foarte mult de adăugat. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în mare parte și este bine să știm că sărăcia energetică este recunoscută ca o problemă majoră. Suntem cu toții de acord că lucrurile trebuie să se schimbe și această problemă trebuie abordată. Mulțumesc! Vă mulțumim și la final din partea ultimului institut. Um, thank you. Uh, Mulțumesc, nu am nicio multe de adăugat, vreau doar să vă mulțumesc pentru contribuții și să vă spun că așteptăm cu interes uh, ca acest raport să ducă la rezultate. Ia, Tamaș. Da, Tamaș, ai cuvântul pe scurt. Very brief. Mulțumesc, da, voi fi cât se poate de scurt. Mulțumesc tuturor pentru contribuții. Cred că suntem în general pe aceeași lungime de undă. Aș vrea doar uh, să văd că toate aceste lucruri se regăsesc și în raport. Sigur, nu putem trece toate, totul în proiect. O parte vă revine, din răspundere vă revine și vouă prin amendamente. Vreau să mulțumesc Comisiei că a venit aici și ne-a ascultat și sper că au înțeles mesajul că, dincolo de bugetul de referință, care este foarte important, mai există și altceva. Mulțumesc! Vă mulțumim. Vom vota la 7 noiembrie acest raport și vom discuta despre el. Termenul 17 noiembrie pentru depunerea amendamentelor, apoi la, în data de 7 decembrie vom discuta amendamentele și pe 17 februarie vom vota raportul în cadrul comisiei. Mulțumesc tuturor acelor care au participat la discuție și atunci trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă, un titlu foarte lung și raportul avem pe domnul Heinz Becker, care din păcate nu poate să participe astăzi la reuniunea noastră și de aceea m-a rugat să țin eu această prezentare. Al cincilea și al șaselea trilog, trilog informat a avut loc la 6 septembrie, 1 octombrie au avut loc acestea. La discuție au rămas, um, s-au discutat întrebările rămase deschise de dinainte, s-a discutat despre compromis pe acestea și apoi să vedem cum arată uh, în consolidarea și cum arată relațiile dintre Biroul de Coordonare European și partenerii sociali. Există un nou grup de articole, articolul 7 și așa mai departe, 10 până la 18 cum ne spune raportorul, discuțiile au fost constructive, deschise și s-au ajuns, ajuns la progrese în ceea ce privește textul pe unele articole. Următorul uh, trilog de informare va avea loc mâine. Cam atât despre punctul 8 de pe ordinea de zi și astfel ajungem deja la punctul 9 de pe ordinea de zi, instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate. Aici Gheorghi Pirinski este raportor, însă nici Gheorghi Pirinski nu se află astăzi alături de noi, așa că tot eu trebuie să vă informez ce s-a mai întâmplat între timp cu acest raport. Domnul Pirinski ne spune despre al șaselea și al șaptelea trilog în 6 și 7 octombrie. Au avut loc în 2015, bineînțeles. Negocierile au avut loc într-o atmosferă deschisă de colaborare. Există o serie întreagă de articole și amendamente care au fost discutate și s-au făcut progrese importante pentru o poziție comună. Apoi s-au discutat și întrebări cheie, cum ar fi și metodele de muncă pe platformă, S-au discutat și toate întrebările rămase deschise în ceea ce privește cadrul juridic, de exemplu. Acolo se pare că nu s-a ajuns la un acord. Următorul trilog va avea loc între 19 și 22 septembrie octombrie 2016. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem mâine de vreme la ora 9. De la ora 9.30 începem să votăm. Vă mulțumesc pentru participare, pentru discuții și o seară plăcută tuturor.